Mes chers collègues, nous allons commencer notre euh, séance, s'il vous plaît. Nous allons aborder un... Stimați colegi, vom aborda acum un subiect important și serios, viitorul transportului aerian, mai exact cel din sectorul companiilor low cost, un sector care afectează numeroase aspecte, supuse astăzi mai mult decât oricând principiului, principiilor și principalelor provocări ale secolului al XXI-lea, decarbonizarea, schimbările climatice, digitalizarea, competitivitatea, dar și siguranța și securitatea. Desigur însă că nu putem trece peste un element fundamental și anume îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului și bunăstarea călătorilor. De la crearea pieței interne a aviației în 1992, companiile aeriene low cost au profitat probabil mai mult decât alte, decât în alte sectoare, de posibilitățile, de oportunitățile pe care le oferă proiectul comun european. Pe de altă parte, în mare parte datorită acestor companii low cost, a devenit mai ușor să călătorim în Uniunea Europeană și uh, mai democratic. Legăturile de la un punct la altul au deschis uh, tuturor noi posibilități. Cu toate acestea, 25 de ani mai târziu, sectorul acesta care încă este foarte fragil din cauza unui volum mare de capital care este necesar pentru buna sa funcționare și uh, din cauza marjelor de profit destul de reduse, un sector care trebuie să, se facă, care trebuie să facă față provocărilor din ce în ce mai importante, precum carbonizarea și dezvoltarea durabilă în condiții de concurență din ce în ce mai intensă. Suntem așadar aici pentru a înțelege mai bine atât mizele, cât și riscurile, cu atât mai mult riscurile cu care se confruntă acest sector. Tocmai de aceea, în cadrul acestei audieri, am dorit să facem un tur de orizont mult mai complet al situației acestui sector pentru a înțelege cum se pregătesc la rândul lor companiile low cost să facă față acestor provocări. Le urez bun venit tuturor experților noștri și am să-i prezint, fără să mai întârzi, în ordinea în care vor interveni. Sunt alături de noi următorii experți, domnul Matthew Crasa, bun venit! Începem din dreapta mea spre stânga mea. Dumneavoastră sunteți eh, șeful afacerilor publice al companiei Ryanair. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnul Frank Bauer, director financiar și membru al Consiliului de Administrație de la Eurowings. Bun venit! Alături de noi este de asemenea domnul José Luis Arnau, bun venit în comisia noastră. Sunteți director general al Consiliului de Administrație al ANA și vicepreședinte pentru turism în Lisabona. Alături de noi se află și doamna Oana Petrescu, director general Blue Air, bun venit în comisia noastră, și doamna Livia Spera, Bun venit la comisia noastră! Doamna este secretar general al Federației Europene a Lucrătorilor din sectorul transporturilor. Suntem cu toții foarte atenți și așteptăm cu interes ce ne veți spune și vrem să vedem și care ar fi posibilele soluții pe marginea cărora comisia noastră va trebui neapărat să înceapă să lucreze pentru a ne permite să facem față, să găsim soluții la provocările menționate anterior. Fiecare dintre dumneavoastră dispune de șase minute. Știu că nu-i foarte mult, dar se pot spune multe în șase minute. Știți că în uh, hemiciclu, în plen, uh, fiecare deputat adesea dispune de un singur minut pentru a-și face intervenția. Dumneavoastră aveți încă cinci în plus. În felul acesta vom avea ocazia să le dăm cuvântul și colegilor din sală, membrilor comisiei noastre, care sunt convinsă că vor avea numeroase întrebări să vă adreseze și îi rog pe colegi să se înscrie de pe acum pe lista intervențiilor. Începem așadar cu domnul Crasa, șeful afacerilor publice de la compania Ryanair, care dispune de exact șase minute. Vă rog și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei pentru Transportul, pentru că ați invitat Ryanair să vină în fața dumneavoastră. Domnul Michael Leary, CEO al Ryanair, a dorit inițial să participe. Din păcate, din cauza unor angajamente în altă parte, nu a putut să vină domnia sa. Însă am să încerc eu să vă transmit principalele elemente la care voia să se refere domnul președinte. Aș vrea să încep prin a sublinia modul în care piața aviatică europeană arăta acum 30 de ani era caracterizată printr-un număr redus de companii uh, vechi și care dețineau monopolul în Uniunea Europeană, se putea zbura oriunde în Uniunea Europeană, dar pentru uh, a zbura dintr-un punct în altul trebuia să schimbi de 6 până la 8 ori și să plătești foarte mult pentru costul total al transportului al călătoriei. Situația s-a schimbat datorită liberalizării pieței transporturilor la care se referea, transporturile aeriene, la care uh, se, vă refereați mai devreme și au apărut, au putut intra pe piață și companii low cost, care oferă conexiuni de la un punct la altul, point to point, uh, la prețuri acceptabile. Aceste companii au făcut legătura și cu regiunile periferice și cu zonele insulare și reprezintă un element esențial al proiectului european, permițând să se facă legătura dintre regiuni cum ar fi sudul Italiei, Portugalia, Spania, țările baltice, zone care sunt legate între ele prin companii low cost. E vorba de un serviciu esențial pentru foarte mulți cetățeni europeni. Mai mult decât atât, aceste servicii oferă oportunități și locuri de afaceri numeroase în Uniunea Europeană. Sunt 20.000 de locuri de muncă oferite de Ryanair în Uniunea Europeană, adică zone, mai ales în, în zone uh, mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Sunt și mm, locuri de muncă cu salarii foarte mari. Am uh, încheiat anul trecut un acord de muncă colectiv cu personalul nostru, ceea ce demonstrează că este, ceea ce și-au, că este exact ce și-au dorit angajații noștri, dar nu numai angajații noștri, ci și călătorii care pot beneficia de cele peste uh, 2000 de rute din, pe care le uh, oferim. Sunt uh, zboruri fiabile, 90% record de punctualitate ceea ce ne așează printre primele companii europene din domeniu și oferim și asistență călătorilor. Desigur, vrem cu toții să operăm într-un mediu durabil. Companiile uh, low cost și printre ele Ryanair sunt uh, printre cele mai bune din domeniu. Că transportăm mai mulți călători pe zbor decât alte companii, avem uh, uh flota mm, cea mai uh, uh, tânără din, uh, dintre companiile low cost și oferim uh, multe legături point-to-point. Nu, nu facem zboruri de, de legătură care păgubesc mediul, ceea ce ne permite să avem o amprentă de carbon per kilometru de numai 66 de grame de dioxid de carbon emisii. Prin urmare, suntem una dintre companiile cele mai performante de pe piață. Ryanair are cota de căl- transport de călători cea mai mare din Uniunea Europeană și suntem pe locul 5 din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Și dacă faceți comparația uh, pe slide-ul acesta, vedeți că Ryanair emite același volum de dioxid de carbon uh, în condițiile în care transportă mult mai mulți uh, călători decât alte companii. acele companii că transportă mai puțini călători per zbor, au și business class, au și clasa întâi și folosesc și zboruri de transfer ceea ce înseamnă că adesea, pentru a ajunge la destinație, călătorii trebuie să ia două, de două ori avionul, ceea ce nu se întâmplă în cazul nostru. Noi avem numai zboruri directe. Dacă Parlamentul European vrea să facă ceva în acest domeniu, v-aș sugera cu tot respectul ca aceste zboruri de transfer nenecesare să fie abordate. Ar fi un bun punct de pornire. Avem un rol important de jucat în sectorul transporturilor, de la producători până la companiile de dioxid de carbon care produc biocarburanți. Toată lumea are un rol de jucat. Și în loc să se concentreze pe impozitarea aviației, cred că Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că aceste, acești biocarburanți și aceste metode mai eficiente de funcționare sunt, să fie finanțate. Pentru că în felul acesta vor fi ajutate companiile aviatice uh, și durabilitatea va avea de câștigat, în timp ce o impozitare suplimentară nu va produce decât pagube. Noi facem legătura între zonele periferice ale Uniunii Europene, oferim locuri de muncă stabile și încercăm să oferim uh, o modalitate de călătorie durabilă atâta vreme cât avem numai zboruri directe, cu o amprentă de dioxid de carbon foarte scăzută per călător. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire și acum îi voi da cuvântul domnului Frank Bauer, membru în Consiliul de Administrație al companiei Eurowings, mai exact director financiar. Aveți cuvântul pentru șase minute. Short haul flights should be banned. Zboruri prea lungi ar trebui să fie interzise. E clar că toate aceste lucruri au fost discutate în ultimele luni. Pot să vă spun că este o adevărată onoare pentru mine, pentru că astăzi am luat trenul din orașul meu natal, în Limburg, în Germania, pentru a veni până la Bruxelles. Și după aceea am luat bicicleta până la Parlament. Însă nu toată lumea este atât de privilegiată pentru a avea o legătură directă prin tren la capitala europeană. De aceea, uh, cred că zborurile scurte nu ar trebui să fie interzise. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația la ședința de astăzi. Este o adevărată onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră. În fiecare zi facem legătura pe continent pentru pasageri într-un mod eficient din punctul de vedere al costului și în felul acesta ne aducem contribuția la creșterea împreună a Uniunii Europene. Cred că ar trebui să fim mândri de acest lucru și să nu ne fie rușine. Și pe viitor, o călătorie de la Lisabona la Budapesta, de la Atena la Oslo sau de la Köln la Madrid ar trebui să fie prima alegere a călătorilor. Industria aviației ar trebui să aibă responsabilitatea să pună în echilibru interesele celor implicați, pasageri, angajatori, um, acționari, mediu și publicul larg. E clar că lucrătorii sunt o resursă importantă și asta și în sectorul low cost. În trecut am lucrat deja pentru a reduce în mod masiv emisiile, atât din punctul de vedere al dioxidului de carbon, cât și al noxelor și o vom face și în continuare. Pentru aceasta însă trebuie să implementăm trei măsuri importante. În primul rând, investiții continue în tehnologie de vârf. În fiecare an investim miliarde în noi um, aeronave pentru a reduce emisiile un model A321neo față de modelul mai vechi A321ceo consumă 5 tone față de 6,5 tone de combustibil de la Köln la Madrid, deci o reducere de 22%. Însă prețul pentru noul model este de 115 milioane de euro. Și e clar că impozitarea mai crescută în Germania la ora actuală va face ca cheltuielile noastre să crească cu 250 de milioane pe an, o creștere cu 11%. Aceasta va face să fie mai puțin bani disponibili pentru tehnologii mai noi și mai curate. În general, avem nevoie de reguli uniforme în domeniul aviației. În al doilea rând, implementarea cerului unic european. Nu pot să cred că Europa a permis ca un proiect atât de important să uh, stea pe bară atâta timp uh, în ciuda problemelor de climă. În fiecare zi trebuie să facem tot felul de detururi care cresc emisiile cu în jur de 10%. Motivul? Spațiul european care este în continuare fragmentat. Încă din anii 1990, industria aviației a promovat tocmai de aceea acest proiect al cerului unic european. Și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care au făcut progrese în acest domeniu să trebuie să ajungem la rezultate tangibile în operațiunile zilnice. În al treilea rând, introducerea unor combustibili alternativi. Sunt convins că atâta timp cât voi mai lucra în acest domeniu, nu voi fi martor la o alternativă de motor cu propulsie pentru o aeronavă costă 50 de locuri. E clar că ciclul de dezvoltare în acest domeniu este foarte lung conceperea unui uh, avion foarte modern ca cel pe care îl utilizăm astăzi a început în anii 80 și asta pentru că e nevoie de standarde foarte înalte în domeniul siguranței și a fiabilității. Iată de ce biocombustibilii neutru din, neutri din punctul de vedere al carbonului sau uh, chiar alte generații vor deveni realitate abia peste 30 de ani. Trebuie să reducem cât mai mult emisiile de dioxid de carbon și asta se poate face și cu energiile regenerabile. Tehnologia este disponibilă și nu-i vorba aici atât de cercetare, cât de utilizarea capacităților de producție actuală până la nivel industrial. Iată de ce industria aviației trebuie să facă o adevărată giga uh, fabrică pentru combustibili uh, noi, așa cum a făcut-o Elon Musk. În ceea ce privește interesele pasagerilor, faptul că pasagerii se bizuie pe noile drepturi garantate la nivel european este un adevărat câștig de cauză. Însă, compensațiile care sunt oferite ajung până la 153 de milioane de euro pe anul 2018 din partea companiilor aeriene pentru uh, pasagerii pe căile ferate, echivalentul ar fi fost de 60 de milioane de euro. Grupul Lufthansa, de exemplu, a plătit uh, peste 500 de milioane în anul 2018. De aceea trebuie să revizuim regulamentul actual. În concluzie, ne-am luat un angajament pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon prin modernizarea flotei, însă avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru ca controlul traficului aerian să fie mai eficient și pentru a aduce combustibil alternativ pe piață, la un preț competitiv. Reforma dreptului pasagerilor trebuie să pună în echilibru protecția consumatorilor și costurile din industrie. În al treilea rând și cel mai important, aviația are un rol esențial de jucat la nivel european și va avea acest rol și pe viitor. De aceea, zborurile scurte n-ar trebui să fie interzise. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept uh, dezbaterea în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și acum am să dau cuvântul domnului José Luis Arnaud pentru șase minute. Vă rog. Thank you very much, uh, Mr. President. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am și o prezentare PowerPoint. Chiar dacă acestea sunt în engleză, voi profita că avem interpretare și voi vorbi în limba mea maternă, limba portugheză. companiile low cost sunt cele care au avut un impact pozitiv pentru sprijinul turismului. Există acum o nouă conectivitate între orașe, care nu exista înainte. Există noi piețe care au fost astfel deschise față de rutele pe care le aveau companiile tradiționale. Cerul unic european a putut astfel să se dezvolte. Aceste companii de zboruri low cost sunt nu doar în beneficiul turiștilor, ci sunt utilizate și de studenți care pot altfel, astfel să se bucure de ofertele ieftine ale acestor companii low cost care sunt în concurență unele cu celelalte. Portugalia e o țară periferică. 90% din turiști vin în Portugalia cu avionul. Nu mai există statistici asemănătoare în alte state care, ca, ca cele pentru Portugalia. Iată cum s-a dezvoltat industria aviatică în Portugalia. În același timp, există și cei care oferă servicii pentru aceste zboruri. Modelul nostru este un model foarte modern, care e în serviciul publicului, dar intervin și interesele private ale regiunilor și locuitorilor și toată lumea are de câștigat. Modelul bazat pe costuri a fost înlocuit Noi utilizăm toate capacitățile pe care le avem la dispoziție. Reușim astfel să ajungem la o eficiență crescută. veniturile sunt utilizate într-o manieră optimă, avem flexibilitatea de care avem nevoie și putem să răspundem cererii existente. Totul ajută atât societățile de zbor, cât și companiile. Avem nevoie și de soluții digitale care să fie utilizate. Cam atât cum, cum arată la nivel național. Iată cum arată aeroportele noastre în Porto, în Faro, unde există aceste companii low cost. Turismul din Portugalia reprezintă peste 60 de miliarde din veniturile țării și o importantă parte a PIB-ului. Turismul reprezintă 8% din PIB-ul zonei Lisabona. Majoritatea angajaților din zona Lisabonei, 40% dintre aceștia, sunt angajați în domeniul transportului aerian. Fără să existe aceste companii low cost, nici măcar nu ne-am fi putut gândi la asemenea cifre în angajare. Apoi, neutralitatea carbonului. E un obiectiv foarte important consecințele asupra mediului, se resimt și din cauza transportului aerian, însă trebuie să vedem care sunt alternativele pe care le-am putea utiliza. E nevoie de stimulente în acest sens. Tehnologia continuă să se dezvolte și acest fapt este valabil și pentru sectorul aerian. Potențialul existent este cel care trebuie să fie utilizat, astfel încât să ținem cont de mediu. Noile tehnologii sunt cele care au rolul cel mai important, atât în îmbunătățirea eficienței, cât și pentru calitatea serviciilor și pentru a putea reduce costurile pentru părțile implicate. E nevoie de o capacitate mai bună a sistemelor și costuri mai eficiente. Traficul aerian este în creștere. Utilizarea programelor de cumpărare de bilete de avion online e de asemenea în creștere. Așa că industria trebuie să se repoziționeze. Companiile low cost au creat condiții pentru noi produse. A reieșit de aici o nouă dinamică care e în beneficiul tuturor. Realitatea se modifică în continuare. Zborurile charter nu mai fac față nevoilor noi generații de călători. Există, bineînțeles, și limite, norme, și trebuie să vedem cine sunt noi veniții în industrie. E important să se facă o diferență și între zborurile civile și cele militare. Acestea trebuie să fie bine delimitate. Dacă nu, costurile care vor trebui suportate vor fi foarte ridicate. Companiile low cost au fost foarte bune, atât pentru turism, cât și pentru dezvoltarea socială și economică. Bineînțeles, importantă e durabilitatea peste tot. Există tendințe care ar trebui să fie inversate, trebuie folosite mai ales noile tehnologii, însă nu trebuie să fie afectată și pusă în pericol mobilitatea. E un lucru deosebit de important pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenție și acum îi voi da cuvântul doamnei Ioana Petrescu pentru șase minute. Thank you. Uh, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, este o reală onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră și să vorbesc despre viitorul călătoriei cu companiile low cost în Europa. Acum 30 de ani, concetățenii mei nu aveau dreptul să călătorească. Acum 20 de ani, concetățenii mei nu își puteau permite să călătorească. În 1999, Sub 5% din concetățenii mei călătoreau în afara țării. Abia cu vreo 10 ani în urmă, după începerea proiectului european și după ce uh, companiile low cost au venit și în România, concetățenii mei au început să profite de plin de ele. Acum peste 80% din uh, români călătoresc în afara țării. Este un lucru foarte important pentru țara mea și reprezintă perspectiva României în Uniunea Europeană. Noi suntem o companie mai mică, cu sediul în România, și uh, călătorim, uh, căl avem circa 5 milioane de călători și avem convingerea că prin uh, oferirea unor posibilități de călătorie mai uh, uh, accesibile ca preț, oferim mai multă democrație, mai multă prosperitate, pace și oportunități în Uniunea Europeană. Călătoriile aeriene cu costuri scăzute eliberează pe oameni de constrângeri geografice, de distanță și de timp. Noi, țara mea este traversată de munții Carpați, nu e deloc ușor să călătorim dintr-o parte într-alta a țării, altfel decât cu avionul. Prin urmare, pentru noi, călătorile cu avionul sunt uh, vitale pentru a reduce discrepanțele economice dintre diferitele părți ale țării și pentru a reduce și discrepanțele istorice Considerăm că acest lucru este valabil nu numai pentru noi însă, ci pentru întreaga Uniune Europeană și considerăm că mai ales în vremuri ca acestea, când uh, migrația este un fenomen mai puternic decât oricând, când disparitățile culturale sunt din ce în ce mai vizibile, posibilitatea de a călători îi ajută pe oameni să se înțeleagă mai bine, facilitează integrarea interetnică și ajută la mai bună înțelegere. Călătoriile cu avionul la prețuri mai scăzute permite, permit crearea unei noi generații de călători care înțeleg mai bine valorile europene și sunt mai toleranți. Așadar, vorbim practic de valori fundamentale precum democrația și pacea, dar în același timp Considerăm că posibilitatea de a călători la prețuri mai reduse cu avionul oferă oportunități economice. Spuneați, doamnă președinte, că companiile low cost au profitat de proiectul european. Eu aș spune din potrivă că aceste companii au fost un partener și încă un partener foarte puternic al acestui proiect. Călătoria cu avionul la prețuri reduse favorizează mobilitatea, și știm foarte bine că proiectele mari au nevoie de mobilitate, iar călătoria cu avionul poate înlocui adesea uh, închirierea unor case la prețuri foarte mari. Pot călătorile cu avionul la prețuri reduse pot aduce la oaltă familiile acolo unde e necesar. IMM-urile, oamenii, uh, proprietarii de întreprinderi, uh, oamenii de afaceri călătoresc cu uh, companiile low cost. Pentru ei este vital să genereze mai multe investiții, mai multe oportunități de uh, afaceri și pentru Blue Air acesta e un element fundamental, e o prioritate pentru anul următor și anume că pentru stabilitate IMM-urile sunt cheia. Companiile mari, adevărat, știm cu toții, creează creștere, dar companiile mici, companiile locale, creează stabilitate uh, în uh, perioade de presiune economică sau de criză ori de recesiune. Considerăm așadar că în aceste perioade este fundamental să se consolideze IMM-urile și uh, Călătoriile cu avionul la prețuri reduse favorizează acest lucru. Pe urmă, fără coeziune teritorială nu se poate realiza creșterea economică. În Uniunea Europeană știm că între diferitele regiuni există discrepanțe economice. Sunt regiuni foarte bogate, sunt altele în care oamenii nici nu au posibilitatea să meargă la școală. N-ar putea exista cu adevărat prosperitate în absența unui factor favorizant, cum sunt companiile low cost, care fac legătura dintre companiile, dintre zonele periferice și uh, centrul Europei. Nu, nu ne ocupăm doar cu crearea de locuri de muncă, ci generăm oportunități însemnate pentru multiplicarea bunăstării. Ca să nu mai vorbim de cercetare, de inovare și de tot ce poate să decurgă din educație, mobilitate și posibilitatea de a călători. Apoi, în ce privește sustenabilitatea, Considerăm, și e adevărat, că companiile low cost oferă o posibilitate imediată și durabilă de a călători. Avem emisii de dioxid de carbon cuantificate pentru avioanele noastre, făcând comparația cu emisiile per călător din partea noastră cu uh, emisiile per călător ale, uh, din transportul cu mașina, nici nu se poate pune problema unei comparații. Să călătorești cu avionul în România, cel puțin pe rutele noastre, este cu 30% mai uh, puțin uh, poluant decât să călătorești cu mașina. În plus, vorbim foarte mult despre investițiile în calea ferată. Dar aceasta ar fi, într-adevăr, o investiție pe termen lung foarte importantă. Situația uh, căilor ferate din prezent, în România cel puțin, este de așa natură încât investițiile trebuie să reprezinte investiții de lungă durată până când se rezolvă problema. Între timp, e fundamental să existe uh, companii de low, de low cost. Pe urmă, se, există riscul uh, afectării habitatelor pentru anumite specii pe lângă poluare, pe lângă problema călătoriei, călătoriilor ecologice, v-aș ruga și aș ruga și Comisia să analizeze întregul ciclu și nu secvențial uh, al călătoriilor ecologice. Companiile low cost accelerează creșterea economică, favorizează mobilitatea. And at Blue Air. Iar Compania noastră, Blue Air, We make it happen every day. Face ca aceste lucruri să se întâmple concret în fiecare zi. Ne folosim de capabilități puternice pentru a ne asigura că avem peste 90% încărcătură pe toate avioanele noastre și ne străduim împreună cu piloții să optimizăm consumul de combustibil și avem și o inițiativă de digitalizare a tuturor operațiunilor noastre. Vă rog să încheiați, vă mulțumesc, atât. Foarte bine. Și acum încheiem cu dumneavoastră, doamnă Livia Spera. Șase minute, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația în fața comisiei dumneavoastră. Noi reprezentăm peste 5 milioane de lucrători și uh, peste 300 de mii în sectorul aviației. Aș vrea, la începutul intervenției, să vă reamintesc ceea ce s-a spus în legătură cu transporturile rezonabile ca preț. Bineînțeles, transportul are un preț, utilizatorii trebuie să-l plătească astfel încât uh, să fie durabil din punct de vedere social, economic uh, și din toate punctele de vedere. Bineînțeles, toate aceste elemente au un impact asupra sectorului aviației și asupra celorlalte uh, segmente în ceea ce privește operatorii care acționează în conformitate cu alte modele. Trebuie să facem o diferență între democrația în creștere în Europa, promovarea mobilității, și uh, toate acestea la un cost superior costurilor operaționale. ETF nu se opune low costurilor atât timp cât aceasta respectă uh, principiul unei aviații echitabile pentru toată lumea. Noi suntem primul sindicat care reprezentăm echipajele din domeniul aviației. Uh, sunt mai multe modele de tip uh, uh low cost care sunt operaționale în Europa din anii 70 însă ele în principal au câte ceva în comun și anume oferă zboruri la prețuri scăzute. Chiar și printre invitații de astăzi, și mă bucur că Comisia TRAN a ales reprezentanți care au modele de operațiune diferite, uh, care realizează negocieri cu sindicatele și cu lucrătorii, au un dialog uh, deschis atunci când e nevoie și alții care într-adevăr încearcă să scape de a, aceste angajamente. Progresele care s-au făcut în ultimii ani din punctul de vedere al uh, negocierii colective se leagă de temerile față de hotărârea lucrătorilor care nu se dau la o parte de la deschiderea negocierilor și pentru a-și susține drepturile de bază, libertatea de asociere și dreptul de negociere colectivă. Toate acestea sunt importante într-o relație industrială care trebuie formată pentru aceste companii low cost. Care este experiența pe care o avem astăzi? E clar că există lacune. În uh, Polonia, de exemplu, uh, lucrătorii au fost uh, trecuți pe postul de angajați independenți și dacă nu au acceptat, pur și simplu au fost dați afară. Cum poți fi considerat ca angajat independent dacă lucrezi pentru un singur angajator? Există și alte lacune legislative, de exemplu ce se întâmplă în Germania cu noua lege care a fost dată, sau alte cazuri din Danemarca și mai recent în țările de jos. Dacă există sentințe în care se arată că uh, principiul uh, sediului acasă trebuie aplicat, unele companii nu le aplică, uh, Problemele de siguranță, de asemenea, sunt esențiale. Uh, echipajele trebuie să lucreze chiar dacă sunt bolnavi și știm că în rândul acestui tip de personal uh, oamenii se îmbolnăvesc mai des decât în alte categorii profesionale și în felul acesta companiile fac presiuni uh, pentru a reduce concediul medical. Există și alte cazuri, uh, de exemplu în Spania, unde nu se vindeau uh, răcoritoare la bord și dacă nu făceau acest lucru se aplicau măsuri disciplinare. În multe cazuri resursele umane sunt centralizate, deci dacă una angajată are de-a face cu probleme de resurse umane, trebuie să se ducă la sediu care se află în altă țară. Știm că Comisia face eforturi pentru ca transportul să fie mai atractiv pentru femei. La ora actuală, doar 22% din lucrători în acest domeniu sunt femei, însă comportamentul acestor companii, președinta, dacă ați putea să vorbiți un pic mai rar pentru interpreții noștri, v-am rugat frumos. Unele din aceste companii low cost utilizează agenții de muncă temporară pentru 90% din lucrătorii lor și îl contrazic pe domnul uh, uh, Crasa, dar dumneavoastră nu lucrați direct uh, și nu-i cunoașteți direct pe acești uh, angajați cu care lucrați. De multe ori ei lucrează prin astfel de agenții, ceea ce înseamnă muncă precară. Și cu cât munca este mai precară, cu atât e mai puțin atractiv pentru femei, pentru că contactele pe termen scurt sunt un obstacol pentru concediul de maternitate. Vă puteți întreba de ce o astfel de companie poate să cheltuiască foarte mulți uh, bani doar în scopul de a avea uh, contracte cât mai ieftine în loc să deschidă un dialog social cu sindicatele. Cei care consideră că transportul local înseamnă că transportul este mai democratic. Vreau să vă reamintesc că acest model este parte integrantă a modelului social european, lucru care este uh, neglijat de aceste companii low cost. Pe de altă parte, trebuie analizat costul global pentru transporturi, nu doar prețul plătit de utilizatori, și studiile ne arată că subvențiile își aduc contribuția în mod semnificativ la dezvoltarea acestor companii. Dacă ținem cont de toată această situație, e clar că, din punctul de vedere al sindicatelor, este de-a dreptul frustrant să vedem ce eforturi a făcut Uniunea Europeană pentru a proteja drepturile pasagerilor, care au drepturi legitime și să le implementeze, însă, pe de altă parte, nu face eforturi pentru a proteja drepturile lucrătorilor. Să vedem ce se va întâmpla cu Thomas Cook, de exemplu. Pasagerii au fost repatriați, în timp ce echipajele au trebuit să-și plătească din propriul buzunar uh, uh, cheltuielile cu transportul pentru a se întoarce acasă. Comisia este conștientă de acest lucru. A existat uh, și un raport care s-a publicat recent pe această temă și noi considerăm că recomandările propuse acolo sunt prea timide. Credem că sunt alte măsuri care ar trebui luate pentru a îmbunătăți performanța acestui sector. În primul rând trebuie să acționăm în ceea ce privește planurile de angajare. Nu se poate lucra cu lucrători independenți. În al doilea rând, ar trebui să se elimine uh, cooperarea cu agențiile de muncă temporară. Încurajăm Comisia să abordeze această problemă la grupurile de lucru pe care le va înființa în curând. Și v-aș ruga să încheiați dacă puteți. Am și terminat, doamna președintă. Mulțumesc. Foarte bine. Am uh, făcut uh, acest tur de orizont, de-a dreptul incredibil, aș spune. Eu aș vrea să mi se dea și cifre atunci când mi se spune că astăzi aviația este mai curată, în special față de alte sectoare, uh, căi ferate sau altele cred că trebuie să fim foarte atenți la ce spunem, pentru că doamnelor și domnilor invitați, în fața dumneavoastră sunt deputați, dar mai mult decât atât experți în domeniu. Deci nu puteți spune chiar orice și cred că am auzit astăzi lucruri care îmi ridică adevărate semne de întrebare, așa că începem dezbaterea. Domnule Marinescu, începeți dumneavoastră, aveți cuvântul pentru 3 minute și nu uitați dacă doriți să vă înscrieți, acum este ultima ocazie. Vă mulțumesc, doamnă președinte, să nu fiți atât de surprinsă, poate alții au altfel de idei sau de păreri. Așa că trebuie să verificăm totul, bineînțeles. Stimați prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute, fiecăruia dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun că acum discuția se va axa în principal pe Pactul Verde, Green Deal, pe emisiile din sectorul aviatic. Vom avea chestiuni arzătoare aici aviația se află sub o mare presiune și va continua să fie sub presiune în această perioadă. Așa că eu vă rog cu voință ca în intervențiile dumneavoastră, în răspunsurile dumneavoastră, să le explicați colegilor mei ce faceți dumneavoastră astfel încât să scadă emisiile. Nu în ceea ce privește taxele sau prețurile pentru bilete, astfel încât să scadă numărul de zboruri, ci soluții reale, cum ar fi, nu știu, zboruri directe, pentru că sunteți companii low cost cu aeronave mici între aeroporturi, astfel încât să se evite două, trei conexiuni cu avionul sau că vorbim despre motoare, despre aeronave mai bune din perspectiva emisiilor, bineînțeles. Astfel de soluții. Cred că ați putea ajuta foarte mult în a avea o adevărată discuție. Lupta împotriva schimbărilor climatice e o problemă gravă și trebuie să fie abordată într-o manieră foarte gravă. Nu doar cu obiective și nu știu, arătarea cu degetul la celor care zboară și astfel de lucruri. Vă rog să țineți cont și de aceste elemente când veți răspunde la întrebări și mult noroc. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Marinescu. Domnul Danielson, aveți cuvântul. Mulțumesc, și le mulțumesc experților pentru prezentările făcute. E un subiect interesant din mai multe perspective. Eu mă voi axa pe perspectiva socială în aviație și mai ales pe drepturile lucrătorilor. Așa cum știți și fiecare dintre dumneavoastră a spus, o conectivitate a fost îmbunătățită în Europa mulțumită companiilor low cost. Însă alții și Comisia ne-au spus că companii low cost sunt cei care folosesc practici de angajare atipice pentru echipajele lor. E de asemenea un fapt. De exemplu, tot felul de contracte de agenție, angajări fictive, Astfel de practici sunt cele care subminează standardele de muncă, viața echipajului devine foarte dificilă și e distorsionată și competiția în piața unică de aviație europeană. Știu că reprezentați diferite companii, însă dumneavoastră, reprezentanții companiilor, puteți să îmi explicați de ce sunt răspândite asemenea practici și considerați că ele sunt necesare mai în detaliu și poate direct spre Ryanair această întrebare. Ați fi de acord că legislația națională a țării în care își are loc sediul trebuie să se pună în aplicare în ceea ce privește condițiile de muncă, concediile și așa mai departe. Și apoi, ca legiuitori în Parlamentul European, noi încercăm să promovăm o aviație cu responsabilitate socială ce faceți dumneavoastră în companiile dumneavoastră aeriene, astfel încât să fiți mai un angajator mai responsabil din perspectivă socială? Pentru că există, ne-ați spus foarte multe despre ecologie în aviație, dar foarte puține despre condițiile în care lucrează personalul din domeniul aviatic. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Bozadias. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor cinci sau chiar șase invitați de astăzi, pentru că, într-adevăr, au fost niște prezentări extrem de interesante. Companiile low cost se confruntă cu multe provocări. Digitalizarea, competitivitatea, siguranța, îmbunătățirea drepturilor muncii sunt foarte multe, însă am văzut că multe din aceste companii, tocmai din acest motiv, au fost afectate de probleme financiare în ultimii ani, în urma creșterii costurilor sau a fuziunii între diverse companii. Și datele primite de la IATA ne arată că din 2010 până astăzi, peste 125 de companii au dispărut de pe piață. Atât în Europa cât și în Spania, în țara mea, presiunea asupra acestor companii este foarte ridicată, tocmai pentru ca ele să-și umple aeronavele cât mai mult și pentru a avea un echilibru financiar cât mai bun. Datele pe care le deținem arată că beneficiul final per pasager este de în jur de 5,50 de euro pentru fiecare companie. Bineînțeles, aceasta este o medie generalizată. Aș vrea să profit de prezența dumneavoastră astăzi aici, în special una dintre companiile low cost, cum ar fi Ryanair, care trebuie și ea să se confrunte cu aceste provocări pentru a provoca o reflexie. În cazul insulelor Canare, e clar că uh, deciziile luate au afectat uh, trei uh, aeroporturi importante, Tenerife Sud, Lanzarote și uh, un al treilea aeroport. În uh, Lanzarote, de exemplu, sunt foarte mulți turiști uh, care utilizează acest mijloc de transport uh, și reprezintă 25% din mișcările aeroportoare, deci e clar că aceasta a reprezentat o scădere a numărului lucrătorilor angajați. Și pentru că domnul Matthew Crasa însărcinat cu chestiunile publice se află astăzi aici, vreau să profit de ocazie pentru a-i adresa o întrebare pe care am putea o generaliza și pentru ceilalți participanți. Și anume, vreau să vă întreb în ce fel sau ce fel de măsuri se pot lua, credeți dumneavoastră, pentru sectorul pe care îl reprezentați uh, și în cooperare cu instituțiile europene, tocmai pentru ca aceste provocări să fie analizate în prealabil și pentru a avea o prevedere pe termen lung, pentru că astfel de situații să nu se producă. Și eu, ca reprezentant al unui partid liberal, înțeleg că competențele fiecarei părți trebuie respectate, sectorul public și privat, însă dacă dorim să lucrăm împreună, cum credeți că se poate face această cooperare public-privat pentru ca situația prin care am trecut în ultimul timp să nu se mai reproducă? Mulțumesc! Monsieur. Vă mulțumim! Urmează doamna Deparne doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că am putut să discutăm despre acest sector al transportului aerian. Am fost foarte surpriză ca, surprinsă ca specialist în biodiversitate de una, una din uh, figurile pe care, din prezentările pe care le-am văzut, unde am văzut că poate fi conservată biodiversitatea mulțumită companiilor low cost. Uh, Vedem că alte investiții în transport câteodată distrug ecosistemele locale și tocmai acest lucru voiați să ne-l spuneți, însă trebuie să știm că criza climatică 80-90% duce la pierderea ecosistemelor mondiale. Să nu pierdem măsura lucrurilor. A fost surprinzător că ați folosit un asemenea argument. Bineînțeles că sunt zone în Europa care nu sunt uh, bine servite. În da, exist, au existat aceste deschideri în ultimul timp, aceste conexiuni, însă în această Dimineața am discutat și despre o inechitate în impozitare pe diferitele moduri de transport și nu putem să închidem ochii la aceste diferențe. Am avut un studiu irlandez, noi verzi am fi vrut să avem această persoană care să ne prezinte acest studiu astăzi, ne arată faptul că banii contribuabilor prin diferite mecanisme sunt cele care vă fac pe dumneavoastră să puteți vinde servicii atât de puțin scumpe și că de fapt este afectată competitivitatea. Aș Așa că nu mai putem să folosim aceeași argumentație pentru acest tip de transport în Europa. Împreună trebuie să construim o nouă viziune a transportului. Da, trebuie să investim în anumite colțuri ale Europei în infrastructură, însă noi, ecologiștii din Parlamentul European, suntem convinși că nu aceasta este calea de urmat prin care să spunem că acesta e singura modalitate de a interconecta zonele europene. Mai există și alte posibilități pe calea ferată, prin autobuze, prin noi tehnologii tehnologii, astfel încât să conectăm zonele unele cu celelalte. Așa că dacă spune că sunt, sunteți foarte ecologici, probabil că puțin exagerați. Vă mulțumim, doamnă Deparne. Domnul Haider. Nu, nu aveți întrebări? Doamnă Cuntura? Voi va vorbi Doamna Dali din partea noastră, dacă sunteți de acord. Bine. Mulțumesc, doamnă președinte fără să fiu lipsită de respect față de cineva dintre experți. Cred că e un dezechilibru foarte mare între experți, pentru că nu putem examina rolul acestor companii low cost din perspectiva costurilor de mediu și sociale și aceste subvenții uriașe pe care companiile dumneavoastră le-au primit din banii contribuabililor europeni. Și trebuie să vă spun că eu am ascultat comentariile pe care le-ați făcut. Spuneați că sunteți responsabili pentru democrație, pace, aduceți la oaltă familiile și scădeți poluarea. Ei bine, e foarte greu de crezut și aș dori să analizez cele spuse de dumneavoastră în ceva mai mare detaliu. Ryanair ne spune că cheltuie sute de milioane pe taxe de mediu. Dacă toată lumea ar putea fi ca dumneavoastră, atunci cu toții am trăi într-un loc mult mai verde și atunci doar acele companii ineficiente suficiente ar trebui să fie învinuite, dar să vedem care sunt faptele aici. În primul rând, acceptați faptul că aviația este cea mai sub, cel mai subtaxat mod de transport. Ryanair plătește milioane pe taxe de mediu pentru că emite mai mult decât oricine altcineva și că acum ați intrat în top 10 în emisiile europene, un loc care fusese ocupat până acum de uzinele de cărbune. Dacă ne uităm la cifre, faceți o comparație între dumneavoastră și alții. Aceste cifre per pasager, per zbor, planul de fapt avionul are de fapt aceleași, aceeași cantitate de emisii. Doar pentru faptul că aveți mai mulți pasageri nu înseamnă că se emite mai puțin. Și aș dori să știu ce crede fiecare dintre dumneavoastră pe o despre o taxă pe carburant. Pentru că acesta este adevărul. Sunt primiți atât de multe subvenții și au de suferit alte moduri de transport. De aceea eu îi spun vizitatorul nostru portughe, invitatului portughez, Portugalia nu e un exemplu bun. Ca în Irlanda, de unde vin eu, statul în Portugalia, în Irlanda, a neglijat celelalte moduri de transport și de aceea vă bazați acum pe companiile aeriene low cost, pentru că celelalte metode de transport nu au fost dezvoltate în aceste zone, deși ar fi putut să fie și am putea avea exemple mult mai bune decât acestea. Și aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să spuneți câte ceva despre un lucru legat legat de acest nivel de subvenții pe care îl primiți la aceste aeroporturi regionale. Știm că aceste taxe aeroportoare sunt reduse câteodată la zero pentru că aveți o putere de negociere mare în anumite zone. Știu că va interveni și Comisia mai târziu și chiar îmi doresc să știu ce face Comisia în acest sens. Un ultimul domeniu despre care doresc să vorbesc este cel legat de drepturile lucrătorilor. Nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că tipul de loc de muncă oferit acum în aviație e sub și aproape ilegal. Așa că vă jucați cu focul în ceea ce privește legislația în multe jurisdicții, făcând aceste schimbări în angajare. Ni s-au prezentat basme despre cât de minunat arată lucrurile aici. Însă eu mă adresez în special celor de la Ryanair și aș dori să știu cum vom aborda aceste probleme. Nu ține doar de condițiile de lucru ale lucrătorilor, ci și de siguranța în aviație. Dacă echipajul, piloții, toată lumea e obosită, înfricoșată și vin obosiți la muncă, atunci siguranța pasagerilor e pusă în pericol aceste contracte atipice de angajare. Aș dori să aud mai multe despre acestea și aș dori să spun, să aud ce ne veți spune. Ne spuneți că ați intrat într-un dialog cu sindicatele, însă știm că Ryanair nu recunoaște noul sindicat polonez pentru echipajul din cabine, că de fapt foarte mulți dintre piloți și multă parte a echipajului devin subcontractanți pentru că cei subangajați în Polonia nu pot să fie angajați în uh, sindicate și spuneți atunci nu, noi recunoaștem sindicatele, dar nu putem avea asemenea angajați. În legislația germană problema a fost rezolvată. Ce ne puteți spune de altfel, de altfel de companii care amenință ceea ce se întâmplă cu piloții de la Ryanair? Doamna președintă intervine, vă rugăm să încheiați. Pur și simplu îi forțați pe oameni să devină lucrători independenți. Aș dori mai multe informații în acest sens. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai... Vă mulțumim. Fiecare dintre vorbitori are la dispoziție două minute pentru a ne răspunde la acest prim tur de întrebări, după care vom trece la o a doua rundă de întrebări să începem și începem cu dumneavoastră, domnule Crasa, pe întrebările care v-au fost adresate și ceea ce ține de dimensiunea socială și de mediu. Aveți cuvântul timp de două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc eurodeputaților pentru intervenții. Nu cred că voi putea să răspund în două minute la toate întrebările, dar voi face tot ce îmi stă în putință. În primul rând, e o prioritate nu doar pentru Ryanair, ci și pentru multe alte companii low cost. S-au menționat siguranța, s-au făcut anumite sugestii cum că low cost-ul ar avea implicații asupra siguranței aviatice. Voi răspunde imediat ce trebuie să facem, să vedem care sunt datele, care sunt datele legate de siguranță pentru companiile low cost și veți vedea că nu există nimic care să justifice asemenea observații. Apoi s-a menționat cazul Poloniei în legătură cu contractele de angajare, probabil cu acel model de lucrători independenți. Nu e un model care este utilizat doar de companiile low cost în ultimii ani și în Europa în ultimii 30-40 de ani e un lucru utilizat în, în companiile aeriene. În Polonia, Lot Airlines utilizează acest model de lucrători independenți și e un operator clasic, așa că nu e un model atipic cel folosit de noi. Am fost întrebat și de ce sunt, să răspundesc asemenea practici. Din contră, Ryanair recunoaște sindicatele, acum doi ani nu, cred că 60% din piloții noștri acum sunt angajați în mod direct, e o cifră în creștere continuă, așa că nu văd de ce ne spuneți că aceste practici sunt în curs de răspândire acum. Au mai existat întrebări legate de Tenerife. Acolo a fost o chestiune comercială. Tenerife s-a transformat din bază în destinație. Vor exista aceleași zboruri operate acolo, doar că marile aeronave nu își vor avea baza la Tenerife. Însă numărul de zboruri rămâne același și cred că mi-am epuizat cele două minute. Vă mulțumim foarte mult, e un lucru pe care nu l-am înțeles. 60% dintre piloți sunt angajați. Înseamnă că ceilalți 40% ei ce fac, ce fel de statut au, pentru că nu am înțeles. Dacă 60% sunt angajați, ce se întâmplă cu ceilalți 40%, ce fel de statut au aceștia? angajați prin agenții sau lucrători independenți, un mix, dar vă spuneam, această cifră de 60%, acest procentaj e în creștere continuă. Bine, voi am doar să precizați acest lucru. Deci 60% lucrătorii sunt angajați, restul dependenți. Domnule Bauer, Frank Bauer, aveți două minute să ne răspundeți la întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mi s-a cerut să fiu onest, sunt totalmente de acord. Cred că astfel putem să discutăm mult mai bine despre posibilele soluții. În primul rând, economia. Suntem singurul mod de transport care acoperă toate costurile de infrastructură din aeroporturile primare, de unde zburăm. În Germania, prin lege, toate costurile, indiferent că vorbim de aeroporturi din Düsseldorf sau altul, toate costurile revin companiilor aeriene. Și nu cred că acest lucru lucru se întâmplă pentru trenuri, de exemplu. Nu văd niciun fel de subvenții pentru companiile aeriene din această perspectivă. În ceea ce privește taxele, 173 de milioane sunt plătite acum de Eurowings în sistemul de comercializare a emisiilor european, sistemul de test care există deja, plus taxa pe aviație germană. Nu văd niciun fel de subvenții aici și va exista o creștere cu 5,5 euro pe pasager de anul viitor. Am auzit cifrele, v-am arătat care sunt cifrele de profit pe pasager, 5 euro și ceva și în Germania, iată, taxa pe aviație mai crește cu 5,65 de euro. Așa că vom ajunge la 250 de milioane de euro pe an cu avioane care vor consuma acum uh, combustibil mai mult pe care nu-l vom putea plăti pentru că vom plăti taxe mai mari de, la anul, de anul viitor. Pe partea socială, toți angajații noștri sunt angajați în mod direct la Eurowings. Angajații și-au sediul unde avem baza pentru ca să nu îi ducem la hotel, să nu îi ținem departe de familia lor. De exemplu, avem o bază în Palma de Mallorca, avem 5 avioane acolo și avem acorduri locale tarifare unde își au baza aeronavele noastre. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult. Eu pun întrebări ca să înțeleg mai bine. Ne spuneați că în Germania va crește taxa pe aviație. Acest lucru ne spuneați și până acum, de la înființarea companiei, nu ați fost impozitați, de acum veți fi impozitați. Asta ne-ați spus, pentru că nu am înțeles. S-a augmentat durant la perioadă, donc ça veut dire qu'il y avait une... Deci, e vorba de o creștere a fiscalității. Până acum a fost mai puțin și urmează să fie mai mult, da? Vă rog. Da, taxa pe aviație în Germania a fost introdusă în 2012 și va crește de la 1 aprilie 2020 la 13,5 euro per călător. Bun, acum am înțeles mai bine că lucrurile au fost mai clare. Domnul José Luis Arno, dacă puteți răspunde în două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, da? Aș dori să clarific două, trei chestiuni cele care se referă mai mult la infrastructură. Ar trebui ca prin legislația Uniunii Europene să se identifice soluții pentru aceia care creează un impact în ce privește decarbonizarea, folosindu-se modelul economic al acestui tip de transporturi. În percepția călătorilor, costul din costul călătoriei pe de o parte, și contribuția pentru reducerea impactului ecologic, trebuie să se ia măsuri, însă trebuie făcută și o distinție Adică trebuie făcută o distinție între costul biletului și costul pentru a atenua uh, pagubele aduse mediului. Acest lucru trebuie să se realizeze prin uh, legislație, iar compensația trebuie prezentată foarte clar călătorului. Și în felul acesta, infrastructurile gestionarea infrastructurilor poate beneficia de stimulente la nivelul acestor companii care pot folosi avioane care produc mai puține emisii de dioxid de carbon. Deci să se creeze măcar niște stimulente pentru aceste companii, astfel încât ele să atragă achiziționarea de aeronave mai moderne, cu un impact mai mic asupra mediului. În ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Daly, mai întâi vă mulțumesc pentru observații și aș vrea să clarific următorul lucru. Portugalia, mai întâi de toate, este o țară destul de periferică. Madame Daly, vous n'avez pas la traduction? Doamna Daly, nu ascultați uh, interpretarea? Nu, nu vorbiți franceză. Nu, nu, îmi cer scuze. Întrebarea se adresase în limba engleză. Mi s-a părut că se adresase în franceză și de aceea răspundeam în franceză. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Dar ați uitat un lucru foarte important, ținând seama de țara mea. Noi suntem o țară periferică. Suntem în uh, extremitatea vestică a Europei. Avem două regiuni importante, Azore, insulele Azore și Madeira, în Oceanul Atlantic. Prin urmare, cum să fi făcut altfel? Ce model de transporturi să fi inventat pentru a ajunge până acolo? portughezii s-ar fi aflat într-o situație mai puțin competitivă față de cetățenii Europei Centrale, care pot să călătorească oriunde în țara lor cu trenul la distanță de o oră. Ori la noi trebuie să trecem prin uh, Spania și prin Pirinei ca să ajungem în Europa Centrală. Deci o modalitate democratică de a realiza competitivitatea și de a oferi cetățenilor portughezi condiții identice cu ale altor cetățeni europeni o reprezintă uh, călătoria cu avionul. Prin urmare, democratizarea transporturilor și accesul țări, ă, clasei ă, mijlocii și mai puțin bogate din țara noastră au sporit datorită companiilor noastre. Cât privește insulele Azore și Madeira, este singura modalitate să ajungă în Europa, aceasta cu avioanele low cost, pentru, într-un mod democratic și pentru a fi uh, în condiții asemănătoare cu alte, uh, cu alți cetățeni europeni. Doamna Daly, nu vă supărați, nu, nu reacționați așa din sală, cereți cuvântul, vă rog frumos. Nu intrați într-un ping-pong cu vorbitorul, nu vă supărați. Dacă vreți să mergeți așa într-un ping-pong de uh, întrebări și răspunsuri, vă înscriu din nou pe listă dacă doriți. Dar dacă începem așa și fiecare începe să reacționeze din sală, nu ajungem nicăieri. Este un moment pentru toate. Bun, continuăm. Doamna Oana Petrescu, aveți cuvântul două minute. Bun. Mă voi vorbi despre ocupare, ce am făcut noi și ce facem și un pic și despre aspectele legate de mediu. În ce privește ocuparea, toți angajații noștri sunt angajați direcți respectăm toate dispozițiile legislației de muncă, avem sindicate, colaborăm cu acesta, deci avem angajați full-time și le respectăm drepturile. În al doilea rând, domnul Marinescu ne-a întrebat ce am făcut. În ultimul an am redus în mod semnificativ volumul emisiilor. Ca să vă dau așa o, o cifră rotundă, anul trecut am plătit vreo 30 de milioane de euro pentru certificate de emisii, iar anul acesta vom plăti mai puțin de 10 milioane, pentru că am făcut foarte multe lucruri între timp. n am reînnoit și o continuăm să ne reînnoim flota. Am hotărât să renunțăm la uh, avioanele clasice de veche generație și folosim aeronave noi care ne permit să facem economii la combustibil. Deci avem uh, cu 10-15% mai mare eficiență în materie de combustibil pe de-o parte și transportăm și cu 30% mai mulți călători cu aceleași nave ceea ce reprezintă un impact semnificativ. Eu chiar cred că modelul nostru low cost ne permite cu adevărat să oferim această posibilitate călătorilor de a călători cu, mult mai mici, cu emisii mult mai scăzute per călător, ceea ce este foarte important, pentru că ajungem astfel la a treia problemă pe care voiam să o atac. În care noi avem următorul model de afaceri. Pentru a înflori, pentru a face profit, trebuie să ne asigurăm că cel puțin 90% din locurile noastre în avioane sunt ocupate cu călători. Este o practică bună, o practică bună și pentru mediu. Faceți o comparație. Nu vă zic acum că călătoria cu avionul este ecologică, e verde. Nu asta vreau să spun, dar în anumite regiuni chiar oferă posibilitatea de a, una, de a călători cu emisii mai scăzute per călător decât, de exemplu, călătoria cu autoturismul. dacă facem o comparație, de exemplu, cu mașinile care stau în trafic într-un oraș aglomerat. Am calculat toate aceste lucruri, le-am contabilizat. E mai rapid, este mai ieftin și poluează mai puțin călătoria cu avionul low cost. Noi vrem să venim în sprijinul uh, și al transportului feroviar și al transportului cu autocarele, dar minter și organizăm uh, călători cu autocarul până la și de la aeropor aeroporturile noastre pentru a înlesni transportul călătorilor, dar toate aceste tipuri de uh, transport, pentru a fi modernizate, durează. Și între timp, iată, venim și noi cu contribuția noastră. Și cred că în momentul acesta trebuie să recunoaștem că, cel puțin pentru anumite regiuni, modelul acesta de transport e mai puțin uh, dăunător decât alte mijloace de transport sau crearea unor noi infrastructuri. Pentru că infrastructura, ca să o creezi, consumă energie. Dacă vreți să vă opriți, vă mulțumesc. Mulțumesc! Doamna Livia Spera, aveți trei minute la dispoziție. Voi încerca să mă încadrez în timp. Mai întâi de toate, mă bucură faptul că atât de mulți membri ai Comisiei pentru Transporturi au în vedere problemele sociale cu care se confruntă unii dintre lucrătorii de la anumite companii low cost pentru că în, uh, printre invitați situația e destul de dezechilibrată. Mie mi este greu să contracarez argumentele prezentate de către colegi, uh, colegii de panel, așa o situație foarte roz, foarte frumoasă. Nu e chiar așa, nici pe departe din experiența noastră de zi cu zi, dar uh, vrem de la dumneavoastră să identificăm soluții. Credem că există soluții la nivelul Uniunii Europene. Una dintre acestea, cum spuneam mai devreme, este limitarea utilizării uh, lucrătorilor interimari, ceea ce se poate face. Apoi, trebuie stabilit dintre aceste persoane care sunt angajate independent, care dintre ele sunt cu adevărat independenți și care nu, care sunt fictivi. Apoi, cine poartă răspunderea în caz de accident? în cazul în care o aeronavă este condusă de lucrători independenți, de piloți independenți. Apoi, o întrebare care nu știu dacă mi s-a adresat direct, dar durabilitatea socială și de mediu cred că merg mână în mână, reprezintă cele două fețe ale aceleiași medalii. Sigur, e o problemă care trebuie abordată. Noi nu vrem să negăm faptul că, în general, transporturile au un impact major asupra schimbărilor climatice. Trebuie să avem în vedere aceste lucruri și în conjuncție cu o idee a unei uh, tranziții durabile pentru lucrători și trebuie să lucrăm împreună cu toate părțile interesate pentru a găsi soluții. Cât privește companiile low cost locale, apropo de problema aceea dacă sunt mai poluante sau nu, noi considerăm că uh, sunt mai mici oportunitățile de a se stabili sinergii între transportul aviatic și alte modalități de transporturi, pentru că noi reprezentăm lucrătorii din toate sectoarele transporturilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! intervenție et j'ouvre le deuxième round de questions. Notre collègue, monsieur Gizeke, la parole. Mulțumesc foarte mult și acum domnul uh, Anhörung. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că ați organizat această audiere. Eu sunt împotriva interzicerii zborurilor. S-au spus multe aspecte pozitive, conectivitatea pe care o oferă companiile low cost Europei, Europa, cetățenii europeni se apropie unii de ceilalți, trebuie să spunem și aceste lucruri. Nu trebuie întotdeauna să ne arătăm cu degetul unii pe ceilalți, ci să găsim și soluții. Și o soluție ar permite și dezvoltarea în continuare a cerului un unic european, am putea în continuare să mai scădem emisiile. La audieri, la conferințe, aud foarte multe, dar eu mi-aș dori să trecem la concret. Odată cu președinția croată, apoi cu cea germană, în următorul an să ajungem la rezultate. E un lucru care ne-ar ajuta pe toți și ar fi deja un mare avantaj. Un punct concret pe care vreau să-l ating. Domnul Bauer ne spunea că am avea nevoie de o gigafabrică pentru e-fuel, pentru combustibil durabil în domeniul aviatic. Cred că ar fi foarte bine. Europa nu va construi această fabrică, dar poate ar trebui să ne gândim la niște cote pentru combustibili durabili. E o întrebare pentru domnul Bauer. Consideră că o asemenea cotă ar putea fi un mijloc care să ne ajute să putem utiliza acești combustibili durabili. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc domnule Ghizache. Doamna Garza Menos. Gracias a todos los Mulțumesc foarte mult și mulțumesc invitațiilor de astăzi. Am să intru mai în detaliu pe aspectele sociale și pentru că e adevărat că două minute de răspuns e foarte puțin timp, în felul acesta oferim uh, încă o oportunitate domnului Crasa să intre în detalii. Câțiva dintre deputați am trimis o întrebare în legătură cu deciziile Ryanair de a transfera activitățile uh, Ryanair în patru țări, unde piloții trebuie să accepte o schimbare a statutului trecând de la angajat la independent uh, fals uh, pentru a lucra în continuare. Compania sa anul trecut și-a uh, dat un angajament pentru a oferi contracte locale tuturor angajaților în țările în care au operațiuni și în răspunsul său ne spuneau că îndeplinesc regulamentul, însă pe pagina web uh, se observa că același contract era oferit și pentru piloții polonezi care erau obligați să lucreze ca independenți uh, cu sediul la Praga, Budapesta sau Sofia. Pe de altă parte, uh, era vorba și de serviciile uh, de contractare a echipajului și agențiile respective se ocupau doar de plata salariilor și restul serviciilor erau gestionate de companie. CEJ tocmai a publicat niște concluzii, pe de altă parte, în care consideră că astfel de practici reprezintă un abuz care încalcă tratatele. Vreau să vă întreb ce aveți de spus pe această teamă și dacă ne puteți asigura că compania dumneavoastră uh, respectă regulamentul 465 în ceea ce privește sistemul de asigurări sociale și dacă nu, ce aveți de gând să faceți pentru ca regulamentul să se respecte și ca uh, Uh, echipajul și uh, piloții să aibă aceleași contracte uh, diferite peste tot unde aveți o bază de lucru. Dacă lucrătorii lucrează ca independenți, practic nu au posibilitatea de a se înscrie la sindicate și asta, bineînțeles, încalcă drepturile fundamentale și pilonul drepturilor sociale al UE. Ce părere aveți dumneavoastră faptul că nu permiteți uh, dialogul, uh, dialogul social, un lucru pe care l-ați recunoscut și dumneavoastră că este esențial pentru o bună funcționare? Mulțumesc! Monsieur Riquet. Mulțumesc, doamnă Garcia Munoz, domnul Riche, domnul Dominic Riche. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și le mulțumesc și invitațiilor. Eu aș dori să mă refer la structura costurilor companiilor low cost. De ce există aceste companii low cost? Pentru că ele își gestionează flota în mod optimizat, la fel și cheltuielile administrative și uh, ocuparea uh, locurilor din avioane, dar și datorită unor elemente legate de politica socială și politica de bază care le permite să-și scadă foarte mult costurile sociale uh, și de administrative și de infrastructură. Așa se ajunge la un sistem low cost. Este un fel de cerc vicios, dar și virtuos în același timp. Deci, întrebarea pe care mi-o adresez eu este legată de prețuri. Când citești mai îndeaproape felul în care vă formulați, vă alcătuiți dumneavoastră prețurile, mergi, se vede că se, ne îndreptăm mai de la prețul transporturilor la prețul serviciului. Există chiar o companie care percepe o taxă pentru dusul la toaletă. Totul se plătește ca serviciu și serviciile de aeroport sunt contra cost. Care este echilibrul, deci, între costul transportului și costul serviciilor? și în această structură a prețurilor. Cum vă explicați dumneavoastră variabilitatea foarte mare a prețurilor pentru aceeași călătorie? Este legată de această, acest raport între prețul serviciului și port, prețul transporturilor? Este de-al aceasta una dintre modalitățile prin care se optimizează uh, gestionarea avioanelor dumneavoastră? Asta este mm, întrebarea pe care mi-o pun. Uneori uh, este uh, virtuoasă, uneori este din potrivă, vicioasă modalitatea în care vă gestionați prețurile. Se va putea într-o zi obține o transparență mai mare a prețurilor? Pentru că acum nu prea mai știi când ai să plătești pentru transportul în aceeași zi și pentru același serviciu, eu am constatat că există variații pentru același avion de la 1 la 20. Uriaș! Este inadmisibil. Din punctul de vedere al transparenței ofertei de alminteri și pentru călătorii înșiși. A doua întrebare. Cum vă explicați dumneavoastră eșecul low costului pentru transporturile de lungă distanță? Și ar fi ar, trebui, ar fi în mod interesant să vedem legătura cu uh, călătorile pe distanță scurtă și medie, o comparație cu călătorile la distanță scurtă și medie cu low costul. Apoi, care este poziția dumneavoastră cu privire la supra... Uh, cu privire la uh, overbooking? Mulțumesc, doamnă președinte, ca și doamna Daly și ca alți colegi, mă surprinde faptul că avem această sesiune care ne permite să <laughs> ascultăm doar o singură voce care vorbește în numele lucrătorilor, în timp ce patru vor, vorbesc și fac lobby pentru sector. Și nimeni nu vorbește în numele injustiției climatice, în numele planetei. În ce privește aceste călătorii ieftine, care pun în pericol uh, posibilitatea de a prospera în alte părți ale lumii de pe urma acestor schimbări climatice. Facem calculul acestor uh, modalități de călătorie ieftină, dar cred că ele se bazează pe subvenții, lucruri pe care văd că cei care au uh, vorbit uh, le refuză și întrebările se pare că nici nu le putem adresa. A fost o sugestie că biocombustibilii ar putea fi o soluție. De aceea v-aș întreba următoarea, următorul lucru cât biocombustibil se folosește în prezent și de unde provine el. Cât din combustibili economisiți până la urmă sunt utilizați la număr, în, în numărul din ce în ce mai mare de zboruri. Așa încât până la urmă se pune întrebarea care mai este eficiența obținută? Pentru că dacă, din com, dacă con, combustibilul economisit îl folosiți pentru a face și mai multe zboruri, până la urmă, cât teren de pe continentul nostru sau din alte continente trebuie să fie folosit la creșterea de biocombustibil pentru a face față numărului în permanentă creștere de zboruri. Și mă iertați, dar mai am o întrebare cu privire la competitivitatea costurilor pentru aceste, acești biocombustibili. Cum ar putea să fie ei competitivi, competitivi așa cum sunt acum combustibilii tradiționali? Cum cum ar trebui, cum am face să fie ei mai ieftini dacă, facem, dacă punem la socoteală și costurile de mediu? Mulțumesc, domnul Ferreira. Două minute. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să-i felicit pe invitați și mai ales pe doamna reprezentantă uh, al sindicatelor, care, au făcut efort, care a făcut efortul să încerce să contracareze argumentele prezentate de ceilalți colegi de panel în șase minute doar. Aș dori să vă spun că această audiere se aseamănă cu o formă de propagandă <laughs> pentru companiile low cost. cum am putea noi pe viitor să organizăm audieri care să ne permită să auzim și vocea experților critici. N-ar fi de folos nouă în calitatea noastră de legiuitori. Aș dori să subliniez câteva chestiuni care s-au uh, ridicat deja în discuție. Știm și acest lucru s-a mai spus, că aceste companii, companiile low cost, vor să câștige cât mai mult. Dar asta înseamnă că există un cost de mediu, social. Și din punctul de vedere al operațiunilor. S-au făcut studii pe această temă și întrebarea mea este care ar fi proporția subvențiilor de stat oferite acestor companii low cost. În Portugalia, s-au acordat subvenții importante companiilor low cost de către întreprinderi de turism, de exemplu. Noi în Portugalia aveam în trecut două companii aeriene portugheze care concurau între ele Una dintre ele a avut probleme de capitalizare, tocmai din cauza Uh, normelor europene care au fost impuse. Asta în timp ce, pe de altă parte, companiile aeriene low cost au beneficiat de multe subvenții, inclusiv de sprijin din partea uh, unor companii de turism, ceea ce reprezintă o formă de concurență neloială. Și în ce privește problema cu lucrătorii polonezi, domnule de la Ryanair, în Portugalia, lucrătorii de la Ryanair în grevă au fost penalizați, sancționați, intimidați, nu li s-au mai acordat uh, promovări. Deci au fost sancționați pe toate părțile de către compania Ryanair pentru că erau în grevă, iar întreprinderea Ryanair a refuzat și să le plătească să-i, să le ramburseze costul uh, biletului călătorilor care au fost afectați de greva de la Ryanair. Deci, uh, toate aceste lucruri trebuie analizate cu multă atenție cu prima ocazie posibilă. Just pour répondre à votre question, monsieur. Domnule Ferreira, ca să răspundem la întrebarea dumneavoastră, pentru că e o întrebare importantă, ați spus așa, de ce companiile acestea toate sunt cumva în linia întâi și nu fac loc și altora. Este vorba de ce în această audiere se întâmplă acest lucru. Această audiere a fost organizată la propunerea coordonatorilor, dar mai ales în urma ultimului eveniment pe care l-am organizat privind turismul durabil, unde un studiu a arătat că existența uh, companiilor low cost uh, Deci existența și înmulțirea low costului a creat probleme turismului durabil. Tocmai de aceea am vrut să organizăm această audiere, pentru că pentru orașe, aceste companii low cost ridică din ce în ce mai multe probleme. O chestiune care a fost ridicată în discuție atunci când am vorbit despre turismul de mâine. Al doilea lucru, nu e nevoie să spunem astăzi să facem o distinție între cutare, companie low cost și celelalte. Noi suntem o comisie deschisă și dăm glas tuturor. Deci e o prima etapă audierea de astăzi. Continuăm așadar. Domnul Flego, vă rog. Hvala vam, poštovana presjednice. Pa prije svega želim čestitati low Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să felicit companiile low cost pentru tot ce au făcut în trecut. În primul rând, pentru că ne-au învățat că se poate călători și altfel, au încurajat economiile locale și naționale și sunt orientate înspre tineri. Eu vin din regiunea Istriei, în Croația, zona cea mai turistică de acolo și știu foarte bine cât de important este pentru turismul nostru să avem astfel de companii low cost. Ceea ce nu este bine e că acestea nu zboară atunci când nu au profituri. Deci zboară doar în uh, perioada sezonului și nu în afara ei. Astăzi vorbim și despre subvenții și despre uh, zborurile pe care le organizează. Aș avea și două întrebări pentru dumneavoastră. Nu știu dacă aveți date concrete în ceea ce privește aeronavele și condițiile pentru personal care este nivelul de siguranță al acestor companii față de cele normale, să zicem, și, în al doilea rând, dacă ne gândim la combustibili alternativi, care ar fi procentajul de creștere a prețurilor în acest caz? Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Ă, tema era viitorul companiilor la cost. Și eu cred că la tema asta trebuie să răspundem. De la bun început spun că eu eu sunt de partea companiilor Uh, low cost. Cred că trebuie să existe, cred că trebuie să lăsăm loc pe piață, pentru că nu ne îmbrăcăm numai cu Armani, nu mergem numai cu Mercedes-ul, avem cetățeni care nu-și permit să meargă cu uh, companii la care prețul este de zece ori mai mare decât la cost. Altceva mă interesează, condițiile de operare pentru aceste companii să fie egale cu condițiile de operare a celorlalte companii. Asta este unul. Doi, s a vorbit aici și s au pus întrebări despre drepturile lucrătorilor și sunt de acord dar drepturile lucrătorilor și în companiile mari trebuie respectate nu numai la low cost. apoi s a vorbit despre poluare păi vreau să vă întreb pe dumneavoastră este corect să punem uh, taxă pe pasager sau taxă pe poluare poluatorul plătește? dacă printr un management uh, înțelept reușesc să umple uh, avionul de două sute de locuri și alt avion de aceeași capacitate zboară cu cincizeci el poluează Madame la fel. Madame Grapini, vous êtes tous hyper passionnés par ce débat. Doamna Grapini sunteți cu toții plini de pasiune aici. Dar tare mi-e teamă pentru interpreți și pentru timpanul lor. Sper să se rezolve. Și vorbiți mai încet, pentru că altfel nu ne înțelegem. Alți colegi, continui. Dacă ați vrut să mă întrerupeți, nu uit ce, ce am vrut să spun. Mai departe, s a vorbit despre drepturile lucrătorului spuneam că aceste drepturi trebuie respectate în toate companiile nu s a vorbit însă despre dreptul pasagerilor și noi toți de aici zburăm foarte mult și toți de aici, indiferent cu ce companie mergem, avem mari probleme de întârziere și întrebarea mea directă către companiile prezente este dacă, și ar trebui să aibă, dacă au un trend al orelor de întârziere în 2018 comparativ. Eu am fost și în mandatul trecut, am discutat cu companiile low cost, știm ce probleme au făcut Ryanair-ul, de exemplu, că ne-a motivat aici că au intrat piloții în concediu și ne-au anulat zborurile, asta nu este un motiv. Ă, așadar, Uh, în concluzie spun companiile low cost trebuie să aibă un viitor trebuie să aibă condiții de operare ca celelalte trebuie să respecte aceleași reguli iar noi trebuie să ne preocupăm să avem într adevăr o diminuare a uh, poluării dar trebuie să dăm și soluții tehnice. vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Mulțumesc, doamna Grapini. Domnul Etian, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Petrescu pentru că a prezentat și contextul local pentru aceste companii. Este important pentru că aceste companii low cost au avut un rol important de jucat în procesul de democratizare a călătoriilor, în a face o Europa mai unită și a înțelege mai bine ce înseamnă cu adevărat Europa. Și cred că pentru tânăra generație Asta a fost un element extrem de important. Iar cei care au reușit să facă asta, uh, cred că au reușit. Ceea ce aștept totuși de la aceste companii este să respecte standardele sociale, să nu profite de dumpingul social. Și ce am auzit astăzi a fost într-adevăr foarte util, a fost o după masă interesantă, pentru că am auzit aici mm, care sunt modelele diferite de low cost. Și aș vrea să subliniez aici că de multe ori se utilizează tipuri diferite de contracte, se utilizează și agenții intermediare, agenții în care relațiile contractuale sunt date uh, cu astfel de agenții de muncă temporară și pe perioade îndelungate și în mod repetat, sindicatele și diversele organizații ale lucrătorilor au arătat că acestea sunt utilizate în mod fraudulos, pentru că uh, regulile uh, nu se aplică pentru contracte de muncă temporară. Și aș vrea să întreb pe reprezentanții diverselor companii astăzi aici prezenți. Ce se întâmplă cu acești piloți independenți? 9% din piloți se declară a fi independenți și 75% dintre ei spun că lucrează pentru companii low cost. Dacă dumneavoastră, ca și companie, Ryanair, de exemplu, ați angaja toate aceste persoane direct, asta ar însemna o creștere a prețurilor sau Eurowings, dacă ați utiliza același model de afaceri ca și alte companii, dacă nu i-ați angajat direct, atunci ați putea scădea prețurile și cu cât. Doar ca să avem și noi o idee, niște date concrete, să ne dăm seama în ce măsură prețurile se pot schimba în funcție de aceste aranjamente sociale care nu sunt întotdeauna cele mai potrivite sau cele mai bune pentru cei care lucrează. Mulțumesc, domnul, domnule Otier și acum doamna Serdas. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților pentru abordarea pe care au prezentat-o aici. Companiile low cost au permis ca din ce în ce mai multe persoane să călătorească și-au permis o mai mare conectivitate și o mai mare coeziune în Europa. Eu vin din uh, uh, Madeira, o regiune ultraperiferică, o regiune unde mi-aș dori să existe uh, mai multă concurență în domeniul transporturilor și cred că în acest caz companiile uh, low cost au reușit să garanteze acest principiu de continuitate teritorială. Pe de altă parte, dacă ținem cont de ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, am declarat o adevărată urgență climatică și mă întreb cum putem miza în continuare pe low costuri fără să punem în pericol obiectivele pe care le-am uh, stabilit pentru 2030 și 2050. Mulțumesc! Doamna Montero. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi pentru că ne-au prezentat uh, propria lor viziune. Dincolo de această viziune comunistă și negativă a domnului Ferreira, pentru că și eu vin dintr-o regiune ultraperiferică, vreau să recunosc importanța companiilor de low cost pentru dezvoltarea regiunilor și pentru garantarea conectivității pentru aceste regiuni. Conectivitate de care au nevoie pentru a menține legăturile cu restul Europa, Europei și cu uh, centrele unde se iau decizii. Vorbim de dezvoltare economică, de conectivitate, dar și de dezvoltare socială și vorbim aici în special de impactul direct asupra destinațiilor turistice. Iată de ce, din acest punct de vedere, viziunea pe care o avem asupra companiilor low cost trebuie să fie una pozitivă Pasagerii au de câștigat de pe urma ofertelor foarte variate. Călătoriile au prețuri foarte competitive și uh, transferurile și conexiunile sunt din ce în ce mai numeroase. Aș avea două întrebări pentru domnul Arno, căruia aș vrea să-i și mulțumesc pentru intervenția sa și pentru că ne-a vorbit despre impactul pe care l-au avut uh, companiile de low cost în uh, Portugalia și asupra turismului. Vreau să ne spuneți, vă rog, uh, ce părere aveți despre falimentul companiilor aeriene și cum credeți că va influența acest faliment în ceea ce privește deficitul de conectivitate. Iar cât privește low costurile, plecând de la principiul că acestea contaminează mai puțin și reduc emisiile de gaze cu efect de seră, vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care aveți de gând să le implementați pentru a avea o taxă de mediu. Doamna președintă, vă rog să-mi permiteți să intervin pentru că alți colegi au avut mai mult timp la dispoziție și aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă spun că Lisabona are un proiect uh, pilot cu numele Seamless Flow, un adevărat model, dar care a fost analizat de multe ori în sens negativ și vreau să ne spuneți și nouă cum este implementat acest proiect și dacă ar fi interesant să se aplice și uh, în alte părți în Portugalia. Iar pentru celelalte companii aș avea următoarea întrebare. Recent uh, s-a dat o decizie a CEJ în urma unei sentințe într-o instanță spaniolă referitoare la uh, bagajele de mână și faptul că aceste bagaje uh, nu uh, puteau fi nu se puteau percepe pentru ele costuri suplimentare. Vreau să vă întreb din acest punct de vedere dacă s-ar putea ajunge la un manual de criterii uniforme în ceea ce privește dimensiunea acestor bagaje de mână, tocmai pentru a evita Uh, o diversitate de reguli în funcție de companiile aeriene care le aplică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug, vă rog. Yeah. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Aș avea o întrebare pentru reprezentantul Ryanair și o voi face în germană. Zeit häufen sich die în ultimul timp se înmulțesc veștile în legătură cu ceea ce face compania dumneavoastră față de angajații dumneavoastră. Există presiuni care sunt, la care sunt supuși angajații dumneavoastră și există și, consec- și mai ales când își au concediu medical și sunt amenințați într-un asemenea caz. Mi se pare problematic ca europarlamentar în Parlamentul European Ceea ce se întâmplă acum cu acești transportatori aerieni low cost, ce spuneți despre acest fapt? Pentru că e un caz foarte grav dacă într-adevăr lucrurile stau așa. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule Ertug. Doamna Thaler. Vă mulțumesc, doamna președinte, le mulțumesc și experților pentru prezentări și pentru informații. Discutăm despre emisiile de reducerea emisiilor de dioxid de carbon astăzi și nu surprinde pe nimeni de acest fapt. Însă eu aș vrea să ne liniștim puțin și aș avea o întrebare atât pentru domnul Bauer cât și pentru domnul Crasa. Ne vorbeați de e-fuels, domnule Bauer, și despre înlocuirea carburanților existenți ne vorbeați de o gigafabrică. Pe mine m-ar interesa de câtă energie electrică ați avea nevoie, astfel încât să puteți să înlocuiți în totalitate, în totalitate carburanții acum. Câți litri folosiți, ca să putem face noi singuri un calcul. Și o întrebare asemănătoare și pentru domnul Crasa de la Ryanair. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect e-fuels, e-carburanți? vă veți îndrepta în această direcție? Ne-ați putea da vreo cifră? Cam de câtă energie electrică ați avea nevoie dumneavoastră? Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte, pentru a răspunde. Se pare că domnul Orno n-a înțeles comentariul meu, pentru că eu tocmai spuneam că Portugalia nu este un exemplu bun, cum nu este nici Irlanda, de unde vin eu, din cauza factorilor geopolitici. Și asta nu înseamnă ca și uh, celelalte companii să facă același lucru, tocmai din cauza faptului că nu există alternative de trenuri rapide, de exemplu și dumneavoastră spuneați că rolul dumneavoastră ar fi acela de conectivitate pentru insule, însă uh, doar o insulă este cea care respectă regulile și atunci, uh, practic, până la urmă e vorba de servicii publice care sunt uh, obligatorii și care erau oferite înainte de servicii publice. Deci, iată, companiile nu îndeplinesc neapărat acest rol. Uh, Însă două chestiuni. În primul rând, Ryanair cred că trebuie să răspundă la întrebare. Se spune că situația s-a îmbunătățit din punctul de vedere al drepturilor angajatorilor, însă eu nu sunt de acord, din două motive. Și e vorba de ce s-a întâmplat în ultimele două luni, când Ryanair a, a oferit contracte directe pentru piloții din Austria, și a permis angajări uh, de către un intermediar. În al doilea rând, piloții de la Praga, cărora li s-a spus că fie semnează pentru niște condiții mai proaste de uh, salariu, fie uh, se încetează acțiunile la Praga. Și uh, contractele pentru aceste persoane, pentru a fi angajați direct, nu au fost respectate. Așa că vreau să spun și pentru cel de la Eurowings, uh, sunt de acord că nu toate companiile low cost sunt la fel, însă e irefutabil că există subvenții pentru aceste companii. Nu plătiți taxe pe kerosen, uh, însă există și alte puncte care trebuie analizate și anume ce se întâmplă cu subvențiile care ajung în regiuni izolate. E vorba de ajutoarele de stat care au de-a face cu anchetele realizate de comisie și cu uh, deciziile luate de comisie în acest sens și care sunt în curs. Mulțumesc, domnul Danielson. Mulțumesc. Aș reveni la două chestiuni, în special legate de Ryanair. În primul rând, pot să vă felicit pentru că ați recunoscut în sfârșit sindicatele, însă pe de altă parte ar trebui să ne și întrebăm de ce a trebuit o luptă de 20 de ani din partea sindicatelor pentru a ajunge aici și eu aș prefera acest al doilea model și v-aș întreba de ce v-a fost atât de greu din cauza modelului de afaceri pe care l-ați avut, în timp ce în alte companii n-a fost o problemă, sindicatele au fost recunoscute imediat. Și ar vrea să vă întreb încă o dată dacă sunteți de acord că legislația națională a sediului unde uh, sunt angajați se aplică pentru toți angajații dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Deli. Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Vorbeam în această dimineață despre chestiunile de finanțare și s-a menționat și problema reducerii mobilității ca o chestiune esențială. Uh, faptul că se învinovățesc aceste companii și așa mai departe. Vreau să vă întreb dacă simțiți pe pielea dumneavoastră efectele acestui fenomen încă de pe acum. Este o întrebare generală pentru toți invitații noștri. Mulțumesc. Era ultimul orator pe listă, dar m-am înscris și eu. Pentru că aș vrea să revin asupra mai multor comentarii sau întrebări și aș vrea să avem niște răspunsuri foarte clare. În primul rând, mai devreme, ați vorbit despre democratizarea zborurilor, avioanelor. Dacă ne uităm la cifrele pe care le avem, acel 10% la nivel global și 10% din oameni care utilizează avioanele, care au luat avioanele în ultimii ani, despre cine este vorba până la urmă? Pentru că nu e vorba de o democratizare, pentru că e vorba de clasele uh, bogate care recurg la acest mijloc de transport. De exemplu, în Franța 2% uh, din populația franceză utilizează 50% din zboruri. Deci e vorba de o anumită categorie socială, nu cea mai populară, ci o categorie socială ridicată sau chiar foarte ridicată. Deci care este democratizarea aici? Trebuie să fim foarte atenți cu astfel de argumente atunci când vorbim de o democratizare a zborurilor. Ne spuneți, pe de altă parte, nu vrem să se interzică zborurile. Dar nu, nu noi facem asta. Sunt comportamente care se schimbă și oameni care iau anumite decizii și spun, da, eu, de exemplu, vreau să fac un gest pentru planetă și n-am să mai iau avionul. Deci dacă spuneți nu interziceți avioanele, asta nu va schimba cu nimic comportamentul unor persoane care sunt acum pe val și care au luat o anumită decizie. Și în fața acestui fenomen va trebui să acceptați un nou fenomen și nu știu dacă dumneavoastră l-ați anticipat cumva, e vorba de alegeri ale consumatorilor. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac – spuneți avioane de ultimă tehnologie uh, și biocombustibil. Vreau să-mi spuneți și mie ce înseamnă, de fapt, biocombustibil pentru dumneavoastră. Pentru că dacă e vorba de defrișare pentru a avea uh, ulei de palmier, vă spun că acest lucru nu poate da rezultate, pentru că Parlamentul European, și aici am pus o întrebare, vreau să pun și o întrebare în legătură cu defrișările, am dreptul să o fac, nu? defrișarea face parte din această foaie de parcurs a COP25 și din acordul de la Paris, care a fost semnat de 25 de șefi de state și guverne din Uniunea Europeană și de către 196 de țări. Doriți sau nu să acceptați acest lucru? Deci vreau să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră biocombustibilii. O ultimă întrebare care este foarte interesantă și a fost uh, un pic abordată. Un studiu recent al Comisiei Europene uh, care s-a centrat în special pe externalitățile în domeniul transporturilor. Și arată că există o variație foarte mare în funcție de modalități și de costurile de mediu, în special în ceea ce privește impactul asupra schimbării climatice și Comisia Europeană spune că reprezintă aici partea sectoarelor de activitate care n-au participat în acest sector și acest, în acest studiu și aceste sectoare sunt cel al aviației și cel maritim. Mai ales atunci când e vorba de o concurență neloială cu mijloace de transport diferite, mă gândesc dacă există posibilitatea de a revizui ce se întâmplă în aceste sectoare de activitate și ce aveți de gând să faceți dumneavoastră într-un domeniu în care va trebui să se producă totuși o adaptare, pentru că nu numai nevoile, cererile vor fi diferite, va apărea și impactul schimbării climatice, mai sunt și multe întrebări care s-au pus pe temele sociale, oricum sunt prea multe întrebări, dar ne gândim la toate acestea împreună aici la Comisia de Transporturi. Trei minute la dispoziție pentru fiecare dintre dumneavoastră și începem cu domnul Crasa. Vă rog. Thank you again for... Vă mulțumesc din nou pentru toate întrebările. Poate că ar trebui să abordez întâi subiectul legat de ceea ce facem noi pentru a face față provocărilor. Aviația a fost întotdeauna flexibilă și a putut să facă față provocărilor. Cu siguranță vom continua să o facem cu mediul, de exemplu, lucrăm cu producătorii astfel încât să avem aeronave mai eficiente și motoare mai eficiente. Apoi cu companiile de carburanți pentru biocombustibili, cum înțelegem noi biocombustibili în Biocombustibilii vin din deșeuri și nu ca urmare a defrișărilor. Cât despre cifre exacte nu le am acum cu mine, dar poate pot să revin cu informații la nivel bilateral. Cât despre drepturile consumatorilor, există întrebări legate de transparența prețurilor, a fost și o întrebare legată de bagaje. La Ryanair, ca lucrurile să fie clare, toată lumea poate să vină cu un bagaj la bord și mai există și uh, alte bagaje care pot fi puse la cală și așa mai departe, sunt opționale de care consumatorii pot să se folosească sau nu în momentul în care cumpără biletul și știu exact ce fel de bilet, cu ce fel de servicii cumpără. Astfel încât, acționând astfel, noi am putut să vindem bilete mai ieftine. Consumatorul poate să aleagă o cursă mai ieftină, una mai scumpă, cu mai mult spațiu pentru picioare, mai multe bagaje. E aici și libertate comercială, dar și o ofertă crescută pentru consumatori. În ceea ce privește arătarea cu degetul la acelora care zboară, noi nu am văzut niciun impact asupra cifrelor noastre. Ryanair crește de la an la an. Am mai avut o problemă cu aeronavele de tip Boeing MAX. În ceea ce privește supraturismul, aici transportul aerian low cost poate să ajute. Noi sunt cei care ducem pasagerii în zone care până acum erau izolate. Pe chestiunile sociale vă pot spune că Ryanair-ul, ca și celelalte companii low cost, respectă toată legislația socială, toată legislația din Europa, recunoaștem sindicatele, vorbim cu oamenii și prin sindicate și prin diferite consilii ascultăm ceea ce vor să ne spună. Au fost acuzații legate de amenințări. Cred că sunt nefondate, ca să fiu sincer. Bine, să continuăm cu răspunsurile. Nu, nu ați răspuns la întrebare? Nu ați răspuns la întrebările de ce atât de târziu ați recunoscut sindicatele? Domnul Ertug a mai avut o întrebare foarte concretă. Spuneți-ne de ce Ryanair, domnule de la Ryanair, de ce nu ne-ați răspuns la întrebări? De de, de, doar de doi ani ați recunoscut sindicatele. De ce a durat atât de mult? Și ce spunea domnul Ertug în tocmai? În ceea ce privește aspectele sociale, ce se întâmplă? De ce tocmai la asemenea întrebări nu ne răspundeți și de ce aceste chestiuni nu sunt prioritare pentru compania dumneavoastră? În ceea ce privește sindicatele, a existat întotdeauna dreptul de a forma sindicate. Rainer a respectat întotdeauna aceste drepturi. E o conversație cu dublu sens între Ryanair și angajați. Dar noi, la noi există sindicate, avem acorduri colective de muncă cu majoritatea personalului nostru. E un lucru în continuă schimbare. Acum trei ani situația arăta altfel. Ryanair continuă să lucreze cu oamenii săi. Domnule Ertug, 30 de secunde. Nu am nevoie de 30 de secunde. Vă reamintesc de întrebarea pe care v-am adresat-o. Are de-a face cu angajații care sunt bolnavi. Aceste acuzații există. Compania dumneavoastră pune presiune asupra lor să se însănătoșească foarte repede. Aceasta era problema mea și nu mi-ați răspuns deloc. Nu am auzit niciodată că Ryanair ar fi amenințat angajații bolnavi. Siguranța e preocuparea noastră principală. Dacă angajații sunt bolnavi și atunci sau dacă Ryanair consideră că un angajat bolnav nu ar putea zbura în siguranță, acesta va fi rugat să nu o facă. Mulțumim foarte mult, domnule Bauer. Aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să răspund la cât de multe întrebări e posibil și voi răspunde în scris la ce nu reușesc acum. Prima întrebare a domnului Ghizeche, dacă o cotă pentru biocombustibile ar ajuta. Astăzi prețul pentru biocombustibil și vă explic ce consider eu că înseamnă un biocombustibil, biocombustibil aceștia sunt cam de 5 ori mai scumpi față de cherosenul utilizat. Când Elon Musk a început să producă baterii cu litium-ion, factorul era de 10. Așa că eu sper că odată cu producția industrială vom reuși să reducem costurile la un nivel competitiv. Ce consider eu că e un biocombustibil? Mai multe modalități există. Există o competiție cu producerea de alimente. Și cred că așa ceva nu e acceptabil cât timp oamenii mor de foame în lume, nu putem produce biocombustibil pentru aviație care intră în, în concurență cu produsele alimentare. Există alte modalități, modalități chimice, există diferite proceduri care există din anii 30, se ia dioxidul de carbon în atmosferă și se poate produce cu, aj- cu ajutorul energiei electrice în CH4 și anume kerosen. Nu pot să răspund la întrebarea legată de, cât, de câtă energie am avea nevoie, dar vă promit să vă răspund cifrat mai târziu. Unde vom construi această fabrică? Nu, în mijlocul Germaniei, foarte clar, nu avem destul energie solară. A existat un proiect odată și poate că vom revitaliza acest proiect existent în trecut. Pentru energia electrică, care cauzează 40% din totalitatea emisiilor, tehnologia există, astfel încât să avem energie fără emisii de dioxid de carbon. Avem centrale oliene, panouri solare. Acum nu există, din păcate, niciun fel de aeronavă neutră din perspectiva emisiilor de dioxid de carbon. Și nu cred că va exista una la nivel comercial în următorii 30 de ani. E singura modalitate prin care putem acționa. Nu știu cum e cel mai bine, cel mai eficient să producem biocombustibili, e-combustibili, însă există diferite modalități deja existente și ar trebui să încercăm să ducem una dintre aceste producții la nivel industrial. Apoi ai mai existat niște întrebări legate de stabilirea prețurilor. La noi, Eurowings, 29 de euro 99 a fost prețul, acum am crescut la 30 de euro pentru a acoperi creșterea în taxa germană de aviație. Noi vrem să avem prețuri care să acopere cel puțin taxele aeroportuale pe care trebuie să le acoperim și alte taxe. La fel ca în industria hotelieră, depinde de ce eveniment există. Dacă există un târg organizat, plătești mai mult pentru o cameră de hotel față de o perioadă în care nu există niciun târg și cererea e mai scăzută. A mai existat o întrebare legată de uh, efectele negative din transportul aerian și cele care au eșuat, au dat faliment. E clar că cele mai productive dintre companiile low cost au cele mai mari șanse să supraviețuiască. Însă și cererea trebuie să se afle mână în mână cu un cost rezonabil și apoi și cu cererile angajaților. În ceea ce privește compensarea, trebuie să se țină cont de mediu pentru a compensa emisiile de dioxid de carbon S-ar putea să existe destinații în care cererea poate fi generată doar cu prețuri foarte scăzute. Da, aici industria noastră poate interveni să oprească acest fenomen. Mulțumesc foarte mult, domnule Arno. Foarte multe întrebări. Aveți trei minute. Foarte repede, doamna președinte. Voi începe prin a vă răspunde dumneavoastră. În ceea ce privește democratizarea low costurilor. Vă vorbesc din experiența țării mele. Companiile low cost, într-adevăr, nu sunt utilizate de elită. Companiile low cost permit o anumită democratizare. Există oameni care pot acum să călătorească, să meargă fie într-un city break, fie să-și viziteze familia sau dacă sunt uh, familii de imigranți cum se întâmplă la noi. Oameni care locuiau în cle- într-un anumit oraș, până acum nu puteau să se întoarcă în Porto, în Lisabona, dacă locuiau undeva în Franța. Așa că, iată, low costurile și aeroporturile secundare sunt cele care le-au permis acestor oameni să călătorească, să intre în contact cu ceilalți oameni, astfel încât avem aceste evoluții de turism regional care nu exista. E cazul orașului Porto. Cât despre biocombustibili, Airbus a anunțat la Lisabona, la un summit, noul model de avion, un model hibrid electric care urmează să fie construit. Se vor reduce enorm emisiile de gaze poluante. În 10 ani deja va exista această aeronavă. Nu doar biocombustibilii sunt cei la care se lucrează acum, ci și la aceste aeronave hibride, noi motoare pentru avioane. Și vorbim de o reducere de aproape 40% în consumul de combustibil. Și acum voi răspunde la întrebările compatrioților mei, însă înainte vreau să-i spun doamnei Daly, înțeleg nu știți ce s-a întâmplat exact în țara mea, însă pentru dumneavoastră, ca să știți data viitoare când vorbiți despre Portugalia. În regiunile noastre, în Madeira și în Azore, ă, pe aceste insule, odată cu Open Sky, cu cer deschis, cu companiile low cost, în 2014, serviciile publice sunt subvenționate și statul plătește plătește pentru cei care locuiesc acolo. Companiile low cost, cost au putut să reducă prețurile și serviciile publice au crescut. Companiile low cost fac parte din companiile sprijinite de stat. au existat beneficii importante pentru cetățenii care trăiesc în aceste regiuni începând cu anul 2014. Aș dori să răspund la întrebările compatrioților mei acum. Doamna Ferreira și ceilalți. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbonă și subvențiile pentru a fi reduse emisiile. Companiile low cost sunt cele care oferă posibilitatea și, și altor pături din societate să călătorească să se deplaseze dintr-un loc în altul. Stimulentele despre care s-a vorbit aici sunt la fel pentru toate tipurile de companii. Vorbim aici despre împărțirea bogăției. 40% din venitul Portugaliei vine din turism și fără aceste transporturi aeriene low cost, fără aceste companii aeriene low cost, lucrurile arăta cu totul altfel. Bineînțeles, vorbim de venituri și cheltuieli, așa au stat lucrurile întotdeauna. E un model pe care dorim să-l folosim în continuare. Mulțumim. Acum urmează doamna Petrescu. Mulțumesc foarte mult pentru noi. Pentru pasagerii noștri sunt cei 4 milioane de cetățeni care lucrează în străinătate și prietenii, familiile lor și așa mai departe aceasta din trecut. Mai, mai aproape de zilele noastre intervin IMM-urile, cei care lucrează în companii locale, dar încep să călătorească. S-ar putea să dureze 12 ore pentru o companie să meargă dintr-un oraș din nordul țării până în București. Cu trenul o asemenea călătorie durează o oră impactul pe care putem să-l vedem, pentru că există acum trafic aerian între aceste orașe, dinamica orașelor, cum ar fi Cluj, Baia Mare, Iași, acest impact este fenomenal și nu ar fi existat dacă cei care dețin afaceri ar fi trebuit să tot călătorească câte 6, 7, 12 ore în interes de afaceri. Un prim punct. Un al doilea punct. Siguranța nu e de negociat. Avem aceleași standarde ca toate celelalte companii aeriene. Avem o experiență foarte bună, nu facem niciun fel de compromis. În al treilea rând, Vorbim mult despre subvențiile publice acordate și pentru transportatorii aerieni low cost. Aceste subvenții publice sunt intervenții de politici publice. E clar că a fost o greșeală pe piață. Aceste regiuni îndepărtate sau aeroporturile secundare nu ar fi putut să reziste fără asemenea subvenții. Noi, compania mea, beneficiem doar de pe urma stimulentelor, ca orice alte companii. Dacă acele stimulente nu ar fi existat, noi nu am fi putut să zburăm. Suntem o companie privată, avem nevoie de profit, trebuie să fim durabili. Ține de intervențiile politice să corecteze eșecurile pe piață, nu de piață. Noi putem doar să ajutăm, putem fi un instrument în mâinile dumneavoastră, vom face ceea ce ne spuneți să facem. Însă nu e greșeala noastră că ați, observ- ați dat subvenții unor anumite regiuni. E bine că ați făcut-o, vedem beneficiile, cu siguranță efectuați studii de impact, vedeți rezultatele și vă pot asigura că rezultatele sunt fenomenale. Ce e frumos în intervențiile statale în traficul aerian? Acestea sunt rapide. Dacă cineva vrea să construiască o cale ferată, e nevoie de 5-10 ani, pentru șosele 3-4 ani. Dacă e trafic aerian, 1-2 ani și să și obțin rezultate. Așa că utilizați-ne, putem fi niște parteneri foarte buni și vă rog să nu stricați achiul existat în ultimii ani le-ați dat posibilitatea oamenilor să călătorească și să muncească liber și puteți să continuați să o faceți. Utilizați-ne ca parteneri. Mulțumim foarte mult și doamna Livia Spera are cuvântul la final. Mulțumesc, în primul rând, ar trebui să analizăm cerul european unic și potențialul gestionării traficului aerian pentru a îmbunătăți performanța în sector. Dar putem face toate acestea doar dacă sistemele de gestionare a traficului aerian sunt eficiente. Acum presiunea pe economisirea costurilor e mult prea mare, astfel încât serviciile de gestionare a traficului aerian nu sunt la cât de utile ar trebui să fie. Cât despre recentele greve, vă reamintesc faptul că greva e un drept fundamental. Obiectivul sindicatelor nu e să facă grevă. Se intră în grevă, se fac acțiuni industriale atunci când toate celelalte mijloace au fost încer- încercate, când nu mai există nicio posibilitate de dialog și știm, primim rapoarte des din partea membrilor că au fost intimidați, au fost întrebați dacă vor face grevă sau nu, li s-au schimbat programele de lucru, echipaje care erau într-o grevă legală, dar care au fost au fost considerați absenți de la muncă, așa ceva nu e acceptabil în 2019. Nu ne axăm doar pe transportatorii aerian low cost, există actori buni și actori răi în ambele tipuri de companii aeriene și așa mi-am și început eu intervenția. Într-adevăr, e nevoie să se intervină în sector, avem nevoie de reglementare, nu companiile trebuie să seteze standardele, ci la nivel legislativ să fie implementate aceste standarde și sociale și de meniu și așa mai departe. Și eu observ că există sprijin din partea acestei instituții să se meargă într-o asemenea direcție. Și apoi încă un lucru, cum începeam, vă spuneam despre democrație. Trebuie într-adevăr să schimbăm povestea. Vorbim despre dreptul tinerilor de a se mișca, de a profita de Erasmus, să-și viziteze familia, prietenii. Trebuie să ne asigurăm și că tinerii au un viitor durabil la locul de muncă. Și în loc să scădem prețul transportului în general, haideți să încercăm să creștem salariile în Europa. Și aceasta ar fi o posibilitate prin care sectorul aviatic să fie mai durabil. Are logică ce spuneți. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Însă n-am auzit pe nimeni din partea Comisiei Europene și am fi vrut să auzim. Ne puteți uh, spune câte ceva? Comisia Europeană, țineți cont de noi în studiile dumneavoastră? ultimul dumneavoastră studiu arată că există o creștere cu 21% a participării aviației la impactul asupra mediului. Ce veți face? Veți realiza, veți clarifica aceste probleme? legate, de exemplu, de ajutoarele de stat, pentru că sunt multe, com- multe companii, regiuni și state membre care își pun aceste întrebări. Și veți ține seama de chestiunile ridicate în discuție de mulți dintre colegi, anume condițiile de lucru pentru acești salariați? din companiile low cost, de, care ar trebui să devină o temă prioritară. Îi voi da așadar acum cuvântul reprezentantului Comisiei din partea DG Move. Vă rog, două minute sau trei. Da, nu va fi ușor să mă limitez la atât. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați organizat această, acest eveniment foarte interesant. Voi trece direct la întrebări atunci și cred că noi, Uniunea Europeană, considerăm că piața internă a aviației reprezintă una dintre poveștile de succes ale Uniunii Europene. Voi trece însă peste această parte introductivă, trec direct la întrebări, fiindcă al minter în două minute n-am cum să acopăr toate întrebările. Voi face distinția între provocările de care ați discutat dumneavoastră, grupându-le în două părți. Piața internă și schimbările climatice și aspectele de mediu. Cât privește dimensiunea piața internă, au fost întrebări din partea uh, eurodeputaților pe tema ajutoarelor de stat, drepturilor consumatorilor și aspectele legate de dreptul muncii. Voi începe cu acest din urmă aspect. Într-adevăr, în cadrul Comisiei știm foarte bine că există și s-a menționat aici de către uh, mai multe persoane, că există exemple bune și exemple proaste de uh, companii low cost. Comisia a publicat un raport în martie anul curent. Am organizat un eveniment de nivel înalt și în raportul acela am identificat toate temele pertinente. Ne-am referit la problema angajaților temporare, angajaților independenți și în, a, în dificultatea de a pune în aplicare legislația. Comisia a înființat și un grup de lucru și îmi face plăcere să vă spun acest lucru, în care autoritățile naționale în materie și autoritățile privind aviația, deci autoritățile de muncă și autoritățile din domeniul aviației, uh, stau la aceeași masă și discută și am uh, ales două teme pentru anul acesta, lucrători independenți, la care se lucrează acum, și aplicarea legii, a doua temă. Pe lângă acest grup de lucru care se ocupă de chestiunile de care vorbeam, avem o evaluare de impact uh, care se ocupă de revizuirea regulamentului privind piața internă, în care vom analiza și problema aceasta a aplicării legislației. Pentru că nu este foarte mult timp la dispoziție, vreau doar să vă mai reamintesc că Comisia a luat o decizie negativă pe marginea mai multor cazuri care ne-au fost raportate cu privire la faptul că anumite companii aeriene nu au respectat regulile ajutoarelor de stat și vom continua să monitorizăm ce se întâmplă cu acestea și pentru că nu, nu prea e timp, voi trece acum la dimensiunea cealaltă de mediu. La nivelul Comisiei Europene știm foarte bine că trebuie să se reducă cu 90% emisiile din sectorul transporturilor în general, nu doar din uh, sectorul aviatic. Avem o țintă în acest sens pentru 2050 în special și știm exact ce trebuie să faci uh, sectorul aviatic, trebuie să facă un efort deosebit. Combustibilii avansați, durabili, reprezintă una dintre soluții. Putem să punem o un preț pentru emisii și putem încerca în felul acesta să decarbonizăm. Și acești uh, combustibili avansați și durabili reprezintă una dintre soluții în acest, uh, în acest sens. Au fost multe întrebări, n-am cum să le răspund tuturor. Uh, a fost o întrebare cu privire la uh, calitatea biocombustibililor. Doar 0,5% din combustibilii folosiți în biocombustibili, deci mai e mult loc de mai bine. Însă biocombustibilii reprezintă 60% din, emi- din scăderea emisiilor de dioxid de carbon față de kerosen. Deci iată ce soluție bună uh, reprezintă aceștia, dar Comisia se ocupă de toate aceste teme legate de schimbările climatice în anul următor și vom publica în acest sens un document săptămâna viitoare. Sper că am reușit în doar 4 minute să vă răspund la întrebări și sper să mai fie ocazie de a discuta cu dumneavoastră despre uh, sectorul aviatic. D'accord, alors là, on va vous suivre de très près la... Mulțumesc, atunci vom uh, fi cu ochii pe Comisia Europeană pe această temă ca să vedem exact care e cadrul pe care doresc să-l pună în aplicare cei de la Comisie pentru a răspunde la provocări. Pentru că trebuie să ne achităm de sarcinile ce ne revin în timp util Vă mulțumesc tuturor celor care au inter- ați intervenit. Uh, unii dintre dumneavoastră au făcut-o cu multă pasiune și chiar virulent, pentru că sunt teme importante. Vă mulțumesc încă o dată și trecem mai departe la acordul euromediteranean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și Maroc pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și României. Și cred că se cuvine o pauză scurtă de 5 minute acum. Ce părere aveți, Radek? Radec e de acord. Bine, 5 minute pauză atunci, domnule Etienne, dacă sunteți de acord. Bine, 5 minute. Nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Et nous passons. Continuăm cu următorul punct, modificarea acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Comisia Europeană și Maroc pentru a reflecta aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Dacă raportorul, domnul Sven Schulz, este gata, o să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta acest raport, după care vom asculta și observațiile raportorului din umbră. Patru minute aveți la dispoziție, vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Cred că trecem acum la cel mai important punct de de pe ordinea de zi de astăzi, și anume acest acord cu Marocul. Vorbim astăzi despre modificarea acestui acord cu Marocul, care nu a fost extins pentru România și Bulgaria. În decembrie 2004, Consiliul i-a dat deja Comisiei mandatul să încheie un acord între Uniunea Europeană și Maroc. Acest lucru se întâmpla în cadrul acordurilor pe care le avea Uniunea Europeană cu statele de pe, de pe lângă Mediterană. Ne dori, să ne doream să se alinieze dispozițiile aeriene de pe ambele părți. Mai există și decizii în ceea ce privește investițiile reciproce în zona mediterană. La 12 decembrie 2016, adică de mult, acordul a fost semnat. Parlamentul European și-a dat atunci consimțământul la 24 octombrie 2007. Acest acord aerian din acest acord aerian nu făceau parte România și Bulgaria, aceste state, dar acestea au aderat la Uniunea Europeană, așa că acum trebuie să fie și ele incluse și să adere la acest acord aerian. Prin extinderea protocolului la aceste două state membre se rectifică situația. E, prezenta procedură este de natură tehnică și, de fapt, se fac anumite modificări de ordin tehnic și lingvistic, astfel încât să fie incluse și Bulgaria și România. Schimbări de conținut nu există. Noi, Parlamentul European, European putem să fim de acord cu acest acord. Și un lucru pe care l-am și făcut în anul 2007, când ne-am dat consimțământul, de aceea eu, în calitatea mea de raportor, recomand să ne dăm consimțământul pentru pentru mm, extinderea protocolului pentru Bulgaria și România. Cum vă spuneam, totul e de ordin tehnic. Vă mulțumesc! Directement. Mulțumesc foarte mult și trecem la raportorii în umbră. Doamna Grapini, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc raportorului, um, așa cum a subliniat. Um, de fapt, nu facem decât să punem în aplicare ceea ce am semnat în 2016 ca acord. În calitate de raportor din umbră din partea socialdemocraților, nu am nicio obiecție cu privire la proiectul de recomandare referitor la această decizie. Uh, scopul este să permită, așa cum s-a spus, Bulgariei și României să devină parte a acordului euromediteranean. Trebuie să ne gândim și la uh, uh, ce va urma după acest acord, posibilitatea de investiții, posibilitatea de dezvoltare economică, turistică, privind serviciile de transport aerian între Uh, regatul maroc și uh, cele două țări de data aceasta care nu erau incluse. așa cum și raportorul a spus este o procedură de aprobare tehnică nu apar modificări de substanță și sigur că mă aliez la ceea ce a spus raportorul și sugerez uh, propun să fim de acord cu uh, aprobarea acestui uh, raport. mulțumesc. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Mulțumesc foarte mult, doamne Grapini. Domnule Tien, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. În primul rând vreau să vă spun că Interpretarea în limba engleză are un volum atât de scăzut încât abia reușesc să aud, așa că aș ruga interpreții să vorbească mai tare sau să fie fixate microfoanele. Ar fi foarte bine. Vă mulțumesc! În numele raportorului nostru, domnul Dominic Riche, vreau să-i mulțumesc raportorului nostru pentru munca făcută. Noi sprijinim acest raport și nu avem niciun fel de observații pe conținut. Mulțumesc! Parfait, n'y pas d'autre prise de... Foarte bine, nu mai este nicio înscriere la cuvânt. Ba da, doamna Ruet. Doamna Rowett, nu v-a văzut să îmi cer scuze. Da, în numele verzilor avem câteva întrebări cu caracter general de adresat atât comisiei cât și raportorului. După ce am analizat subiectele acestea, în decembrie 2018, Curtea a hotărât că uh, acordul uh, privind aviația între Uniunea Europeană și Marocul nu se aplică Afri uh, Saharei de Vest. Agenția de Siguranță în Aviație însă a arătat că zborurile peste Sahara de Vest se află în afara domeniului de aplicare al acordului privind serviciile de care este vorba. Prin urmare, comisia sau raportorul ne-ar putea arăta foarte clar care vor fi consecințele juridice pentru Sahara de Vest, care e legislația care se aplică în domeniul siguranței aviatice, traficului aerian și protecției consumatorului pentru companiile și călătorii care zboară deasupra Saharei Occidentale. Comisia a spus statelor membre și companiilor care vor fi consecințele juridice și practice ale acestei hotărâri a curții. În al treilea rând, Comisia va începe discuții cu uh, cei care reprezintă spațiul aerian al Saharei Occidentale în lumina recentei hotărâri? Aceste întrebări le-am adresat și în scris, dar am primit un răspuns din partea doamnei comisar Bulț în ianuarie 2019 și anume, în baz... Comisia evaluează în prezent efectuează în prezent o analiză aprofundată a problemelor pe care le-ați ridicat în discuție și vă va informa cu privire la rezultatul acestei analize cât mai curând. A trecut un an aproape și n-am primit acel răspuns care ni se datora cât mai curând. Dacă nu primim acest răspuns clar, nu vom putea vota în favoarea acestui acord. Mulțumesc foarte mult, doamnă Raue, tocmai de aceea ne ocupăm de această problemă. Sunt convinsă că Comisia ne va răspunde, cel puțin în scris, și cât mai repede. Văd că reprezentantul Comisiei dă din cap afirmativ. În numele GUE, doamna Coniecica, nu, nu aveți nimic de adăugat? Avem și noi aceeași întrebare ca și verzii. Foarte bine. Deci, iată, de două ori uh, o solicitare de răspuns din partea comisiei. Sper că a trecut, uh, s-a, înțeles mesajul nostru. Raportorul nostru are din nou cuvântul pentru a trage concluziile. Nu a fost o dezbatere foarte extinsă, nici nu mă așteptam la așa ceva, că despre întrebarea versilor ad hoc nu pot să vă răspund, dar pentru o colaborare bună aș dori să vă spun că ar fi fost bine dacă m-ați fi contactat înainte și aș fi putut să mă ocup de această întrebare concretă și să mă pregătesc și aș fi putut să vă dau și un răspuns. Cred că în ultimii cinci ani ca raportor întotdeauna am acționat așa, mai ales când când e vorba de chestiuni atât de detaliate tehnic. Așa că vă rog pe viitor să discutați înainte cu raportorii. În următoarele zile voi reveni cu informații pentru dumneavoastră și vă voi oferi un răspuns în ceea ce privește consecințele juridice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc totuși care este calendarul. de punere a amendamentelor 9 decembrie, apoi votul în comisie 21 ianuarie și votul în plen în februarie anul viitor. Continuăm acum cu dosarul privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2011, bugetul general al Uniunii Europene, partea pentru Comisia Europeană. Are cuvântul pentru 3 minute doamna Monteiro. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În 2018, potrivit Curții de Conturi, conturile consolidate ale Uniunii Europene sunt în regulă. Capitolele privind sectorul transporturilor, aici uh, cota era sub 1%, au existat credite de angajament pentru sectorul transporturilor precum și credite de plată, politica de securitate și drepturile călătorilor au fost vizate și așa mai departe. Sunt uh, lucruri care s-ar putea face mai bine de către comisie. Mă refer la programul cadru, 23% din credite s-au cheltuit în ce privește SAFE în special, Apoi e nevoie mai multă coerență și transparentă, transparență la nivelul proiectelor. Trebuie stabilit care este cadrul de evaluare a rezultatelor pentru a asigura o monitorizare corectă a proiectelor. Trebuie să se evite întârzierile și, dacă este cazul, să se realizeze o redistribuție a fondurilor. E nevoie de transparență în materie de, și de coeziune în ce privește drepturile călătorilor prin, prin intermediul unor campanii și de informare pentru drepturile călătorilor, prin campanii de informare și sensibilizare. Cât privește investițiile, cadrul financiar multianual și aici uh, absorpția fondurilor rămâne lentă, motiv pentru care solicităm uh, crearea unui ghișeu unic cu informații pertinente cu privire la costuri. Și o remarcă privitoare la pilonul social și crearea unui plan în sectorul transporturilor mm, la nivel portuar, trebuie ținută seama de criteriul coeziunii. Apoi, Trebuie ținut seama de programul Cezar, de noi, de, de, de joint ventures, de proiecte de cercetare. E nevoie de personal înalt calificat pentru ca DG Move să-și poată desfășura activitatea la potențialul maxim și nu mai puțin importantă este crearea unei noi linii bugetare în viitorul CFM pentru turismul durabil. Le mulțumesc colegilor pentru contribuții. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Monteiro. Azi dimineața am spus că noi ne-am bătut pentru această linie bugetară pentru turismul durabil și, indiferent de uh, grupul politic din care facem parte, va trebui să ne batem în continuare pentru ca ea să fie menținută, pentru că e foarte important să avem o astfel de linie bugetară. Doamna Grapini, aveți cuvântul. Mulțumesc. <clears throat> În calitate de raportor uh, alternativ al grupului social-democrat pentru această descărcare, doresc să menționez că am reușit să obținem un text bun al opiniei vreau să o felicit și pe raportoarea noastră pe doamna monteiro um, este important că în două mii optsprezece s a reușit adoptarea unei modificări uh, a programului de lucru multianual prin care s a pus la dispoziție o sumă uh, de circa patru sute cincizeci de milioane de euro pentru cererea de propuneri din două mii optsprezece în cadrul pachetului general și pentru a sprijini proiecte de interes comun legate de obiective transversale precum digitalizarea transporturilor siguranța rutieră multimodalitatea. consider că este necesar să îmbunătățim coerența și eficacitatea cadrului uniunii europene privind drepturile pasagerilor am avut și astăzi o întrebare dar n a răspuns nimeni uh, și să avem și măsuri de promovare a campaniilor de sensibilizare așa cum arăta și doamna raportor pentru a oferi organismelor naționale uh, instrumente suplimentare pentru a se asigura respectarea drepturilor pasagerilor și sigur și pentru o uniformizare a drepturilor pasagerilor în statele membre. în plus cred că este foarte important ca în cadrul bugetelor viitoare ale uniunii să se introducă o linie bugetară dedicată special turismului pentru a sprijini acțiunile de dezvoltare ale sectorului. Știm bine, turismul uh, poate să contribuie la dezvoltare și transfrontalieră, dar și a, a zonelor mai îndepărtate. În cazul, sigur, în care colegii consideră necesar, îi îndemn să depună amendamente și sper să obținem un text bun la vot. Mulțumesc încă o dată raportoarei. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grapini, și dau cuvântul doamnei Nactegal. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât privește acest proiect de aviz, eu am să vorbesc în numele domnului Bauter și am să mă refer la câteva chestiuni foarte importante. Mai întâi, o problemă foarte importantă o reprezintă un instrument în sectorul transporturilor pentru planificarea cheltuielilor pe termen scurt și mediu. Ar trebui să se țină seama de o abordare uh, Uh, care să pună accentul pe plus valoarea europeană, în special în ce privește dezvoltarea și încheierea rețelei cuprinzătoare TNT. Un al doilea lucru care trebuie menționat îl reprezintă faptul că acest instrument e foarte important pentru a realiza o, un spațiu european unic al transporturilor europene. Încă o chestiune se referă la un mic număr de uh, instrumente financiare, număr care a crescut considerabil, ceea ce permite noi oportunități de mix în domeniul transporturilor însă în același timp creează și o rețea foarte complexă de aranjamente la nivelul bugetului Uniunii Europene. În ce privește instrumentele care însoțesc bugetul Uniunii Europene, acesta riscă să submineze nivelul de transparență și responsabilitate, după cum s-a mai arătat și uh, Uh, s-a mai arătat, nu întotdeauna stăm foarte bine la capitolul responsabilitate în fața publicului, deci întrebarea este cum ar putea fi reformat sistemul acesta al bugetului Uniunii Europene și cum s-ar putea asigura că aranjamentele găsite nu sunt mai complexe decât e cazul. E important să se asigure că o punere în aplicare mai completă, a, o utilizare mai completă a acestor fonduri se asigură, iar Comisia ar trebui să publice împreună cu statele membre un fel de imagine de ansamblu anuală a proiectelor în domeniul transporturilor și turismului care sunt cofinanțate din fondul de dezvoltare. Acestea sunt comentariile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Martegal, și domnul Caf are cuvântul acum. Um, I, look, I, uh, on behalf... Mulțumesc! În numele raportorului din umbră, Daniel Freunde, salut și eu acest uh, aviz. Majoritatea elementelor prezentate aici corespund analizei pe care chiar noi am făcut-o. Totuși, la punctul 9, aș atrage atenția că grupul meu nu salută procesul de militarizare pentru mecanismul de interconectare a Europei, așa cum se arată în avizul doamnei Monteiro. Și la punctul 11, în ceea ce privește agențiile și întreprinderile comune. Doamna Grapini s-a uh, pune în evidență problema egalității de gen, ceea ce salutăm și întotdeauna este important să atragem atenția asupra acestui risc și să avem niște garanții împotriva conflictelor de interese. În concluzie, pe ansamblu, considerăm că acest uh, aviz uh, ar uh, putea reflecta uh, îmbunătățirea necesară în acest domeniu și, de asemenea, în ceea ce privește intermodalitatea, pentru că intermodalitatea nu uh, se impune atât de repede pe cât ar fi nevoie. Emisiile sunt în creștere și trebuie să facem mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caf. Și vreau să spun bun venit vizitatorilor noștri în sală care tocmai au intrat acum, nu știu de unde veniți, dar oricum bun venit la noi, în această mare comisie a transporturilor și a turismului la Parlamentul European. Și trecem mai departe. Domnul Donț nu, n-am nimerit-o. Giambatski? Giambatski se pronunță corect, domnul președinte. Европейските консерватори и реформисти. Mulțumesc. Grupul ECR salută schimbările făcute pentru mecanismul de interconectare Europei. Noi considerăm că trebuie salutați uh, acești 450 de milioane de euro și în același timp sunt de acord cu raportorul faptul că doar 23% din fondurile inițiale au fost uh, cheltuite, aceasta pune sub semnul întrebării uh, facilitatea în sine, pentru că aceasta ar putea produce întârzieri ale plăților și înseamnă că, practic, va fi dificil să se facă o redistribuire bugetară. O altă chestiune importantă sunt, bineînțeles, drepturile pasagerilor și noi susținem un cadru mai bun pe această temă, pentru că nivelul de conștientizare a pasagerilor la ora actuală este unul destul de scăzut. Susținem și utilizarea instrumentelor financiare pentru proiecte de investiții, dar granturile vor rămâne în continuare importante în marile proiecte de infrastructură. În calitate de raportor din umbră, aș vrea să spun că susținem descărcarea de gestiune pentru Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Giambatski. Da, o să reușesc până la urmă. Doamna președintă, spuneți-mi doar uh, Angel, acesta este numele meu mic, dacă vreți să o faceți. Da, dar nu am devenit încă prieten ca să-mi permit să vă chem pe numele mic. Domnule Ferreira, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Claire Dali a fost raportor din umbră pentru aceste rapoarte și pentru că nu este prezent acum, pentru că nu putea veni, mi-a cerut să vă transmit uh, câteva comentarii succinte pe care am să le citesc uh, în engleză. În primul rând vreau să mulțumesc pentru această descărcare de gestiune pe 2018. Grupul GUE NGL ar dori să sublinieze importanța unei analize calitative mai bine pentru a înțelege felul în care rapoartele financiare sunt utilizate. Trebuie să se evite lipsa de personal, uh, mai ales în agențiile care au de-a face cu siguranța și securitatea. Și din acest punct de vedere am dorit să atragem atenția că așa cum arăta Patrick Key, care este director executiv la Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană, EASA, agenția sa nu are uh, resurse suficiente pentru a analiza software-ul din domeniu. Și în ceea ce privește accidentul uh, uh din 2019, uh, e clar că standardele trebuie respectate pentru siguranța aeriană, pentru a evita probleme de certificare care sunt uh, uh apărute în urma pierderii încrederii. Securitatea și siguranța este elementul principal pentru comisia noastră și dacă dorim uh, să avem o, o agenție pentru siguranță aeriană competentă în acest domeniu, trebuie să îi oferim și resursele necesare. Dincolo de acest lucru, grupul nostru salută decizia raportorului de a oferi agențiilor Comisiei descărcarea de gestiune în conformitate cu respectarea și implementarea bugetului pe anul financiar 2018. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferreira. Și am să dau imediat cuvântul Comisiei Europene să văd care este părerea dumneavoastră, domnul Ignacio de Gos. C'est sur le rapport de Madame Monte... Suntem la raportul doamnei Monteiro. Nu doriți să interveniți? Foarte bine. Deci Comisia Europeană, notați, nu dorește să intervină. O notă mai mică la sfârșitul anului. Doamna raportor, Totuși, vreți să interveniți. Când am început să dau note, dar trebuia să clarificăm despre ce raport este vorba, uh, pentru că uh, era vorba de raportul doamnei Monteiro sau cere despre agenții. dar suntem la raportul Monteiro, bugetul general al Comis- și Comisia Europeană. Vă dau cuvântul pentru că, de fapt, e vorba de dumneavoastră. Dacă nu, nu vă dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult! În numele DigiMove aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, vreau să mă refer la îngrijorarea uh, față de drepturile pasagerilor. Comisia dorește să afirme că în urma recomandărilor făcute de Curtea de Conturi Comisia a lansat niște studii pentru evaluarea celor trei regulamente care privesc această chestiune. Uh, atunci când e vorba de uh, transporturile aeriene, maritime și așa mai departe. Studiile nu s-au finalizat și planificăm să includem în aceste studii și evaluarea bunelor practici la fața locului în domeniul gestionării drepturilor pasagerilor. Iar când e vorba de uh, procesul de conștientizare în acest domeniu, e clar că suntem de acord, trebuie să menținem eforturile și activitățile pentru creșterea sensibilizării. Se vor face astfel de campanii, ca de obicei, pentru că ele sunt esențiale pentru a crește eficiența implementării drepturilor cetățenilor și a drepturilor pasagerilor în domeniul transportului. Un alt comentariu referitor la un punct din acest proiect de aviz uh, referitor la ghișeul unic pentru utilizatori în ceea ce privește uh, disponibilitatea fondurilor. Comisia și nu doar Digimov, ci Comisia la nivelul colegiului lucrează pentru a înființa un adevărat portal al finanțării cu o dimensiune multilingvă pentru eventuali utilizatori, pentru granturi sau uh, cereri de oferte, începând cu 2021. Se fac eforturi deosebite pentru a avea un instrument uh, IT iar munca este în curs la momentul acesta. Ne așteptăm ca ea să fie finalizată pentru a avea un portal funcțional începând cu 2021, deci începând cu noul CFM, noul cadru financiar multianual. Mulțumesc. Raportorul în încheierea dezbaterii, doamna Claudia Monteiro, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru contribuțiile lor și aș vrea să vă spun că v-aș ruga să-mi trimiteți în scris toate observațiile dumneavoastră pentru a avea un text mai complet și clar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Monteiro. Trecem acum imediat la dosarele doamnei Grapini. Este vorba de descărcarea de gestiune a agenții și întreprinderi comune în sectorul transportului. Vă rog. Este un raport de descărcare de gestiune a agențiilor sunt șase în calitate de raportor principal doresc să menționez că în linii generale rezultatele pe care le au obținut agențiile în două mii optsprezece au fost pozitive și că au reușit să depășească provocările întâmpinate. este important de remarcat faptul că au existat puține cazuri de conflicte de interes iar agențiile au reacționat la remarcile făcute de curtea europeană de conturi. o să spun o frază despre fiecare agenție în ceea ce privește emsa în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor registrul riscurilor a fost actualizat în două mii optsprezece iar această actualizare nu a generat riscuri critice care ar putea să determine rezerve formale în declarația anuală și de asigurare a ordonatorului de credit. de asemenea s a constatat că, constatat că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s au mai repetat în două mii optsprezece referitor la easa agenția a pus în practică recomandările curții de conturi privind asigurarea independenței contabilului acesta fiind în prezent subordonat consiliului de administrație al agenției pentru chestiunile de natură funcțională și directorului executiv al agenției pentru chestiunile um, de ordin administrativ. de asemenea sunt remarcabile măsurile luate de agenție pentru a realiza un echilibru de gen de pildă încurajarea candidaturilor femeilor în procedurile de selecție oferind condiții de lucru favorabile și angajamente flexibile legate de maternitate. în plus s a format un grup pentru promovarea echilibrului de gen în vederea sensibilizării cu privire la aspectele legate de echilibrul de gen legat de era un aspect care doresc să îl menționez este evoluția în sectorul activității extinderea perimetrului și raza de acțiune precum și o bună evaluare a conflictelor de interese. este de apreciat efortul constatat al agenției de pregătire pentru noile sarcini ce îi vor reveni în conformitate cu cel de al patrulea pachet feroviar și faptul că au fost adoptate la timp toate textele juridice și deciziile consiliului de administrație iar agenția a publicat deja ghidul de depunere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor. referitor la sesar întreprinderea și a desfășurat activitatea în deplină conformitate cu patru cadre diferite programul orizont două mii douăzeci programul ue uh, uh, space pentru activitățile de demonstrare a dronelor din cadrul mecanismului pentru interconectarea europei precum și două cadre specifice unul privind cererea de oferte pentru serviciul activ de supraveghere și alarmă geografică și Uh, iar altul privind studiul menit să contribuie la elaborarea unei propuneri privind viitoarea structură a spațiului aerian chiar dacă aceste cadre juridice diferite creează un nivel ridicat de complexitate pentru întreprindere dar este de apreciat că au făcut acest lucru. cu privire la shift uh, to rail în cursul anului două mii optsprezece întreprinderea a înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor implementând programul shift to rail prin asigurarea unei bune gestiuni financiare eficace și eficiente. în două mii optsprezece activitățile de cercetare și inovare lansate în anii precedenți au înregistrat progrese fiind acum pe drumul cel bun și desfășurându și în mare parte activitatea într un ritm normal. întreprinderea continuă să pună în aplicare strategia antifraudă a întreprinderii pentru perioada două mii șaptesprezece două mii douăzeci care a avut ca efect faptul că nu s a înregistrat niciun caz de monitorizare atentă în urma unei valori de risc ridicat de fraudă și nu s a trimis niciun dosar către olaf spre investigare și ultima în ceea ce privește clean sky doi eh, textul a fost un pic mai detaliat deoarece a trebuit să fie restructurat trebuie să menționez că întreprinderea intenționează să și revizuiască regulamentul financiar pentru a l alinia la noile forme financiare aplicabile bugetului general al uniunii europene în conformitate cu regulamentul din 2018 pe șase al Parlamentului European și al Consiliului. Serviciul de Audit Intern a emis o recomandare foarte importantă către întreprindere privind elaborarea unui registru consolidat a riscurilor care ar trebui să acopere riscurile ce afectează programul și întreprinderea ca entitate de sine stătătoare. În cursul anului optsprezece au fost depistate trei cazuri de presupuse activități frauduloase în legătură cu beneficiarii care primesc fonduri de la întreprindere întreprindere și acestea au fost notificate olaf așadar întreprinderea este invitată să ia toate măsurile necesare pentru a preveni cazurile de fraudă în viitor uh, am uh, spus în sinteză avem termen de depunere a amendamentelor doisprezece decembrie și sper să obținem texte bune și vot în douăzeci și unu ianuarie. mulțumesc. Merci beaucoup, Madame... Madame Taylor, la... mulțumesc foarte mult doamnă grapini. doamna Thaler. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Noi, PPE-ul, considerăm că agențiile care țin de TRAN și întreprinderile comune se descurcă bine. Totuși, principala provocare ar fi aceea de a asigura o finanțare bună și personalul necesar pentru anii următori. E nevoie de o schemă eficace iar agențiile au nevoie de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile așa cum trebuie. Aceasta este în special valabil pentru EASA, care de când s-a făcut revizuirea regulamentului de bază are mai multe sarcini de făcut și în continuare a dispune de aceleași resurse ca înainte. Proiectele sunt întârziate sau trebuie să fie reprioritizate și în acest sens am depus amendamente. În al doilea rând, pentru EMSA, așa cum am auzit și azi dimineață, Curtea de Conturi s-a pronunțat și pentru al doilea an la rând, așa cum spunea și doamna Grapini, riscurile ar putea fi scăzute. La ERA există mai multe provocări pentru că e nevoie de o zonă comună europeană în domeniul căilor ferate, pentru care e nevoie de resurse financiare suficiente. Și aici uh, nu mi-aș dori ca unul dintre principalii actori în domeniul feroviar să fie obstaculizat. Aici vom prezenta amendamente în acest sens. După cum știe toată lumea, Shift to Rail are un potențial deosebit uh, pentru că, uh, căile ferate să fie mai competitive, să aibă succes. Deci, așa cum arată Curtea de Conturi, gestiunea uh, financiară trebuie să fie una solidă. Această întreprindere comună însă trebuie să se modernizeze tocmai pentru a face față acestor provocări. Următorii ani vor fi esențiali și vom prezenta amendamente și pentru Shift to Rail. În ceea ce privește uh, problemele de capacitate în sectorul aviației și noile provocări legate de drone, de exemplu, Uh, importanța Cesar este absolut esențială, cred că cu toții suntem de acord, mai ales uh, în ceea ce privește evaluarea pe care o facem noi. Și același lucru e valabil și pentru Clean Sky. Reducerea emisiilor prin câștiguri de eficiență și prin evoluții sau progrese tehnologice reprezintă o cale înainte. Gestiunea financiară este una bună și uh, sarcinile suplimentare ar trebui să dispună și de fonduri. Există și trei uh, cazuri de uh, fraude potențiale care sunt acum sub anchetă. Așteptăm mai multe detalii în legătură cu aceste cazuri și, în concluzie, aș vrea să mulțumesc uh, raportorului nostru, doamnei Grapini. Mulțumesc, doamna Taler, domnule Etian. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, doamnei Grapini, pentru aceste avize. Toate uh, sunt într-adevăr foarte eficiente și prezintă uh, conturile agenției și felul în care s-au gestionat acești uh, bani. Mă bucur că ați semnalat că există și domenii în care e nevoie de îmbunătățiri și am să dau un exemplu foarte pe scurt în ceea ce privește Agenția pentru Căi Ferate, unde regretați că există 37 de cazuri non-conforme în 2018, dintre care 18 cu impact financiar. Deci susțin cererea de îmbunătățire a gestionării în ceea ce privește achizițiile publice. Mi se pare că este esențial. Voi prezenta și eu câteva amendamente de exemplu, pentru a susține principalele procese de dezvoltare a standardelor inteligente la EASA, la SESAR, în ceea ce privește analiza cost-beneficiu pentru proiectele pilot, pentru a ține cont și de taxele aplicate pentru serviciul de navigație și pentru a se asigura că banii contribuabilor sunt bine folosiți acolo unde avem proiecte susținute cu bani europeni și schemele de stimulente și aici suntem la Cezar. după cum spuneați și dumneavoastră, nu putem subestima rolul său pe viitor. În general, aș vrea să atrag atenția și asupra rolului special al agențiilor și al uh, întreprinderilor comune, de exemplu ERA, pentru au autorizațiile date, pentru comercializare pe piață, pentru certificate certificatele care sunt date pentru IRTMS. Iată teme importante la care aștept să lucrăm împreună pentru a ajunge la raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caf, dacă doriți să interveniți. Nu, mulțumesc. Cred că în discursul introductiv am făcut toate comentariile necesare. Domnul Giambatski? Da, am reușit, ați văzut? Bravo, doamnă președintă. Mulțumesc. În numele grupului ECR, salut faptul că agențiile și întreprinderile comune în domeniul transporturilor au o disciplină financiară solidă. Tocmai de aceea susținem descărcarea de gestiune. Asta nu înseamnă totuși că le susținem fără rezerve în multe agenții se mai pot face îmbunătățiri, de exemplu Agenția pentru Siguranță Maritimă, EMSA. Aici suntem îngrijorați de întârzierile în ceea ce privește dronele în contextul gărzilor de coastă europene. Aceasta a dus la o întârziere a plăților în valoare de 6 milioane de euro. Cred că aceste întârzieri trebuie reduse la minim și n-ar trebui să uităm că o parte considerabilă din uh, migrația ilegală vine pe mare. Tocmai de aceea această agenție este atât de importantă și atât de ocupată și n-ar trebui să punem în pericol propria noastră securitate. Pe de altă parte, ne îngrijorează și mărimea agențiilor sau locația acestora agenția care se află la Valencian, uh, unde se afla un sediu al și asta ne reamintește cele două sedii ale Parlamentului European, de care practic nu avem nevoie, pentru că asta nu este o eficiență a costurilor. Deci uh, trebuie să ne gândim și la sediile agenției pentru căi ferate, iar articolul 17 uh, vorbește despre acest lucru în regulament. Este important să se facă o distribuție a costurilor între statele parte și vă mulțumesc cu aceasta pentru atenție. Mulțumesc! Cineva din partea grupului GUE? Dacă nu, din partea Comisiei, domnul Ignacio de Dios, puteți să ne spuneți care este poziția Comisiei Europene? Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să salut recomandarea Comisiei de descărcare de gestiune pentru aceste agenții și întreprinderi comune. S-au constatat și progresele făcute până acum de către acest organ european și aș face doar câteva clarificări sau comentarii suplimentare în ceea ce privește raportul uh, de non-conformitate pentru ERA. Cred că trebuie să înțelegem aceste probleme în contextul actual. Anul trecut uh, numărul de nereguli a fost mai scăzut, însă numărul de excepții a fost mai mare, deci tendința este una pozitivă și cred că ar trebui să se țină cont de acest lucru. Pentru 2018 nu există excepții, există doar uh, cazuri de nonconformitate. Iar în ceea ce privește EMSA și problema uh, de execuție a operațiunilor uh, gazilor de coastă pentru drone. E adevărat că aceasta genera probleme importante la nivelul execuției bugetare, însă pot să vă confirm că anul acesta execuția bugetară în acest domeniu s-a îmbunătățit, s-a ajuns la niște acorduri cu EASA în ceea ce privește gestionarea acestor activități, de asemenea cu Frontex pentru finanțarea acestor activități și monitorizarea execuției bugetare a crescut de-a lungul timpului, deci cred că merită să menționăm și acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte rapid pentru jumătate de minut, doamna Grapini, raportorul nostru, vă rog de secunde. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, așa cum au prezentat So sorry. <laughs> ok, it's ok. Uh, vreau să mulțumesc raportorilor uh, din umbră de la toate grupurile politice. Așa cum am văzut că au prezentat aici, sunt convinsă că vom face uh, amendamente și compromisuri foarte bune cu un singur scop, pentru a îmbunătăți activitatea în agenții. Acesta este uh, scopul până la urmă și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut observații pertinente și sunt convinsă că o să ajungem la un raport foarte bun. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini. Cele două dosare, doamna Monteiro, doamna Grapini, termenul de amendamente 12 decembrie, votul la comisie pe 21 ianuarie și plenul pentru aceste avize în martie. Deci acesta este calendarul și cer acum tuturor celor care n-au dreptul să rămână în sală să iasă rapid pentru că vom avea o întâlnire de șase minute cu ușile închise. Comisia Europeană, la revedere! Dar nu eu am făcut acest gest, ci dumneavoastră. Vă rog să părăsiți sala și vom începe imediat, vom da cuvântul raportorului în ceea ce privește informarea electronică pentru uh, transportul de mărfuri. Il n'y la comisie. Ils veulent des informations. Voilà. <clears throat>